We can start? Putem începe. Bardzo proszę. Bună ziua tuturor! Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy. Bun venit tuturor! Aș vrea să deschid reuniunea de astăzi și vreau să vă spun că ar fi mai bine să începem. Cu cât începem mai devreme, cu atât, cu atât terminăm mai repede, ca de obicei. După cum știți, în această dimineață am avut reuniunea coordonatorilor. Mai târziu vă voi informa în legătură cu ce am discutat. Deocamdată Vreau doar să vă urez bun venit tuturor. Și dacă toată lumea a ajuns, putem adopta ordinea de zi. Are cineva vreo obiecție în legătură cu ordinea de zi, domnul Iar? Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știți, suntem înaintea pauzei de vară. Am hotărât reforma PAC și între timp, la actele delegate, avem o discuție aprinsă cu Comisia. Comisia vrea să retragă actele delegate pentru reforma PAC. Am aflat că de puține zile aceste acte delegate corectate au fost puse la dispoziția Consiliului. Aș dori să vă rog ca în comisie, încă astăzi, la ultima reuniune a comisiei noastre, să vorbim despre noile acte delegate corectate, de fapt să ne informeze comisia despre ele. Cred că e foarte important să știm înainte de pauza de vară. Foarte mulți colegi cred că au același sentiment și alți colegi deja ne întreabă cum se va continua, avem nevoie de certitudine juridică. Totul e legat și de dimensiunea ecologică, ecologică și mai sunt unele chestiuni care trebuie clarificate prin aceste acte delegate. De aceea vreau măcar astăzi să fim, măca, să fim măcar informați astăzi. Vă rog să acceptați acest punct pe ordinea de zi. Bineînțeles, avem nevoie de cineva competent din partea Comisiei care să ne informeze. Bineînțeles că ne-am enervat mult, că totul a venit prea târziu și nu mai putem discuta așa cum trebuie, pentru că ne aflăm exact înainte de pauză. Până în septembrie, clar, totul va fi deja hotărât. Și de aceea aceste acte de delegate au fost prezentate Consiliului în loc să fie primate la noi în comisie. Nie warto się denerwować. Ja do tego się za chwilę odniosę. Eh, pani... Nu vă îngrijorați, domnule, iar vom discuta despre acest punct peste câteva momente. Si, eh, como cuestión... Doamna Semnada. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Poporul palestinian, mai ales fâșia Gaza, Uh, sunt pe cale, deci poporul palestinian pe cale de a fi masacrat de armata israeliană. De la zi la zi situația e din ce în ce mai tragică, de aceea grupul nostru solicită ca noi, Comisia de Agricultură, să-i cerem Comisiei Europene să suspende toate acordurile agricole cu Israelul uh, până ce nu va pune capăt acestei situații. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Des. nu am vrut să iau cuvântul, dar auzind ultima intervenție, domnule președinte, nu pot să las lucrurile așa. Nu se poate să fie doar Israelul învinovățit aici și în Palestina tot la 10 minute e lansată câte o rachetă spre Israel. Deci nu putem să vorbim doar despre o singură parte aici și să o învinovățim. Și mie îmi pare foarte rău că oamenii suferă acolo, dar aș dori să spun că vina e a Hamasului în Palestina și nu a Israelului. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Cuvântul domnul Huitema. Vă mulțumesc. În ceea ce privește <clears throat> catastrofa aeriană în Ucraina, știți că în acel zbor foarte mulți cetățeni, um, în acel accident au pierdut viața foarte mulți cetățeni uh, olandezi. Acum cadavrele celor uh, morți au fost uh, transferate în Olanda, se face autopsia. E o zi de doliu național în Olanda astăzi, iar la ora 16 i-aș ruga pe toți colegii ca numele victimelor să ținem un moment de reculegere. Ce ora la care avionul ar fi trebuit să ajungă. Jeśli bym mógł Pana prosić dwie minuty, trzy minuty przed 16 o zabranie głosu i wtedy po Pana wystąpienie. Poate că puteți să uh, interveniți din nou cu câteva minute, uh, câteva minute înainte de ora 4 pentru a organiza acel minut de reculegere pentru cei ce și-au pierdut viața. Deci vă rog să cereți cuvântul imediat înainte de ora 4. Acum, referitor la <clears throat> modificările la ordinea de zi, sunteți de acord să veniți cu orice modificări după ce îl vom asculta pe domnul Gerzi Pleva din partea Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Sunt de acord, domnule președinte. Cer doar Comisiei sau Direcției Generale care e competentă să facă din acesta un subiect, nu să spună îmi pare rău, stimați colegi, nu sunt pregătit. Deci nu, direcția generală trebuie să ne poată da răspunsuri. E vorba de niște subiecte importante. E vorba de un act delegat. Documentul a fost deja împărțit, așa că ar trebui să aibă competența să ne răspundă și de aceea îmi doresc să, să ne dea un răspuns concludent. Tak, dziękujemy za przyjęcie tej propozycji. Mulțumesc. pentru faptul că sunteți de acord cu această propunere, deci prin uh, e-mail îl vom informa pe director. Deci ordinea de zi se adoptă, urmează comunicările președintelui. Aș vrea să vă spun că această reuniune este transmisă în direct. Avem de asemenea interpretare în 17 limbi, cu excepția danez, limbei daneze, greacă, estonă, uh, lituaniană și malteză. Trecem la punctul 4 un punct care are de-a face cu ceea ce vă spuneam și anume prezența domnului Pleva, astăzi aici, director general în cadrul Comisiei Europene la DG Agri. Dumnealui ne va prezenta principalele um, activități pe care intenționează să le întreprindă direcția dumnealui general. Începem acum un om a dat uh, legislativ. Domnul Pleva a avut amabilitatea să vină aici în numele comisarului Cioloș. Deci binevenită prezența dumnealui aici pentru a ne prezenta activitățile Direcției Generale Agri. Domnul Pleva ne va da de asemenea și o viziune generală în ceea ce privește dosarele în curs în domeniul politicii agricole. Deci, încă o dată, vă urăm bun venit, domnule Pleva. Vă mulțumesc dumneavoastră și le mulțumesc de asemenea și tuturor reprezentanților din direcția dumneavoastră generală. Le dau, uh, le urez bun venit de asemenea și celorlalți oaspeți pe care îi avem astăzi aici. Prezența dumneavoastră face ca astăzi să fim foarte numeroși în această sală. Sper să fie un bun început pentru lucrările comisiei noastre, uh, dar și uh, un, o încheiere bună, dat fiindcă este ultima zi a reunilor noastre. Domnule Pleva, aveți cuvântul. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, salut ocazia de a vă întâlni astăzi pe dumneavoastră, membrii Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală. Domnule președinte, vă felicit pentru faptul că ați fost ales aici. Îi felicit de asemenea și pe ceilalți colegi ai dumneavoastră pentru faptul că au fost aleși în acest nou mandat parlamentar. Parlamentul European a fost uh, un actor esențial în procesul de reformare a politicii agricole comune. De la Tratatul de la Lisabona încoace, Parlamentul European este colegiuitor în ceea ce privește agricultura. Am colaborat intens cu uh, fosta Comisie Agri și mulți membri care sunt astăzi aici îmi uh, aduc aminte de uh, negocierile la reforma PAC, care au fost uh, uneori foarte intense. Trebuie să vă spun că am tras multe învățăminte în, mulți, în ultimii ani, mai ales anul trecut, nu doar în ceea ce privește procedura, ci și în ceea ce privește modul în care putem folosi cât mai bine codecizia. Și asta pentru a ne îmbunătăți uh, propunerile și pentru a veni cu o valoare în plus. Parlamentul European și-a lăsat o amprentă clară asupra noii politici agricole comune și sunt sigur că acesta este doar un început. Noi ne vom baza pe bunele relații din trecut, pe munca noastră în comun, pentru a continua cu noua reformă PAC. Avem o nouă realitate instituțională, care, bineînțeles, necesită anumite modificări interne în ceea ce privește administrația la Comisia Europeană. Acum va trebui să gândim în termen de codecizie. Și e ceva ce le spun foarte, foarte adesea colaboratorilor mei. Am adoptat o nouă cartă de, de organizare a DG Agri, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie anul acesta, pentru a face față tuturor provocărilor legate de reformarea PAC. Avem o nouă structură cu două direcții, directorate uh, mai puțin, avem o mai mare eficiență, astfel o structură mai compactă care ne va permite să acționăm mai bine, concentrându-ne, bineînțeles, pe prioritățile politice esențiale. Trebuie să vă spun de asemenea că am adoptat această nouă structură, având în vedere că trebuie să colaborăm mult mai strâns cu Parlamentul European și cu Comisia dumneavoastră, deosebi. Nu e doar o datorie pentru comisar sau pentru director general să colaboreze cu Comisia Parlamentară Agri, ci toți cei care fac parte din DG Agri uh, și director general Jung, de asemenea, trebuie să facă acest lucru. Și aș vrea să vă prezint colegii mei astăzi. Domnul Rudi Meghele este director adjunct. Unii dumneavoastră îl cunoașteți de la regulamentul uh, orizontal, de la negocieri. El se ocupă de auditul cheltuielor din agricultură. Domnul Ios Corte, de asemenea, este aici. Dumnealui se ocupă de plățile directe, de analize economice și de organizarea comună a pieței și de uh, comunicare și perspective. De altfel, domnul Corte, domnul Ios Corte este astăzi aici pentru a ne vorbi despre un alt punct de pe ordinea de zi. Domnul Dumitru, a fost numit recent ca director adjunct pentru dezvoltare uh, rurală și doamna Dominic Paria se ocupă de politici comerciale. Dumnezeu va veni uh, în septembrie, va prezenta propuneri organice privind uh, tratatul și parteratul de investiții SUA-UE tratatul transatlantic. Astăzi țin să vă transmit un semnal clar și anume suntem gata să lucrăm cu dumneavoastră și cu echipele dumneavoastră. DG Agri în momentul de față se ocupă de implementarea noii PAC. Avem și programul uh, pentru fondurile de dezvoltare rurală pentru perioada până în 2020 și de asemenea ne ocupăm și de actele delegate restante pentru implementarea politicii agricole comune. Aș vrea acum să răspund la chestiunea care a fost pusă în discuție la începutul uh, ședinței privind plățile directe. Pe 17 iulie, Comisia a adoptat un act delegat care modifică actul delegat privind plățile directe pentru a uh, crește așa numitele zone ecologice conțintite. Aici creșterea a fost de la 0,3 la 0,7 și măsura intră în vigoare în ianuarie 2015. Știți că acest lucru intervine după angajamentul luat de comisie în plenara din aprilie, deci ne-am respectat promisiunea și de asemenea vreau să vă confirm că în conformitate cu procedurile, secretarul general al Comisiei a transmis acest act delegat Comisiei dumneavoastră pe data de 18 iulie. Un alt act delegat important în curs de pregătire este cel la autorizațiile în domeniul vinului. S-a discutat foarte mult la grupul de experți despre această chestiune și majoritatea problemelor par să fie soluționate. Vi se va face o prezentare pe această temă la următoarea dumneavoastră ședință din luna septembrie. Deci iată un alt act delegat important care vă va fi prezentat în timpul următoarei ședințe. Pe lângă alte dosare, deci pe lângă acele dosare care vor fi prezentate după intervenția mea de astăzi, deci raportul privind sectorul uh, fructelor și legumelor, pachetul uh, laptelui și schema uh, școlară, schemele școlare, aș vrea să menționez următoarele lucruri. În primul rând, politicile de promovare. După cum știți, acordul în prima lectură privind propunerea de promovare a fost uh, încheiat în timpul președinției elene, înainte de sfârșitul mandatului parlamentar. La acest dosar trebuie în continuare să fie adoptat un corrigendum. Noua politică de promovare cu un buget total disponibil va oferi uh, posibilitatea de a uh, ne concentra mai bine de a avea de asemenea o procedură administrativă simplificată. În ceea ce privește propunerea privind alimentele organice. Aici vrem să facem față provocărilor pe viitor legate de încrederea consumatorilor. Însă, bineînțeles, trebuie să înlăturăm obstacolele existente da, și să menținem încrederea consumatorilor în calitatea acestor produse organice. Președinția italiană intenționează să înceapă negocierile cu dumneavoastră și, are, și intenționează de asemenea să adopte un mandatul de negociere până la sfârșitul acestui an. O prezentare a acestei propuneri foarte în detaliu e prevăzută pentru ședința dumneavoastră din septembrie. The future of milk sector. Viitorul sectorului laptelui și înlăturarea cotelor în 2015. Un dosar foarte important. Au avut loc două reuniuni la Consiliu pe această temă, însă nu s-a uh, luat nicio decizie în urma acestor discuții îndelungate, de altfel. Printre concluziile președinției, uh, însă, din păcate, concluziile la care a ajuns președinția nu s-au bucurat de majoritate la Consiliu. Corecția trebuie să se facă doar cu sprijinul majorității calificate. E o modificare care, deși e tehnică, ar modifica decizia politică din 2008. Majoritatea calificată pentru această modificare nu se întrunește deocamdată. avansăm din ce în ce mai mult și riscăm de asemenea acțiuni în justiție din partea celor fermieri care au cumpărat uh, cote pentru actuarul an. Anul de cote a început pe 1 aprilie. Mm, vă reamintesc asta. E în continuare o chestiune foarte delicată. Politica pentru sectorul uh, lactatelor ne va ocupa și pe noi și pe dumneavoastră cu siguranță în următorii ani. Poate că ar fi util ca noi să vă prezentăm instrumentele disponibile în momentul de față pentru sectorul lactatelor. Deci dacă credeți că e utilă o astfel de prezentare, dacă nu putem să facem și o prezentare mai pe larg a noi politici agricole comune, în momentul uh, pe care dumneavoastră îl considerați uh, oportun. Tu, sama, uh, ap- Ca să îmi rezum acum intervenția, aș vrea să profit încă o dată de ocazie pentru faptul că am putut să vin astăzi aici la prima reuniune cu Comisia pentru Agricultură, să vă prezint direcția mea generală, să vă spun ce program ne așteaptă și încă o dată țin să vă felicit pentru faptul că ați fost aleși în Parlamentul European și ați fost numiți în Comisia pentru Agricultură. Aștept cu nerăbdare să colaborăm foarte bine și pe viitor. Mulțumesc! Bardzo dziękuję za prezentację. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Chciałbym podziękować. Aș dori să vă mulțumesc, să vă spun că vom ține cont de aceste propuneri și vom vedea um, când anume putem organiza o reuniune pentru ca direcția dumneavoastră generală să ne prezinte uh, situația uh, legată de noua politică agricolă comună. Avem mulți deputați noi, nu doar în comisia noastră, și de aceea cred că ar fi util să avem astfel de reuniune deschisă, de fapt, tuturor deputaților care ar putea fi interesați de uh, chestiunile agricole. Spun asta pentru că e un domeniu cu implicații europene. Știm de asemenea care sunt și implicațiile bugetare la agricultură. Deci de aceea, domnule director, vă rog să uh, vă organizați așa cum trebuie pentru a putea colabora și pe viitor. Și vom uh, aborda chestiunile tehnice prin intermediul secretariatului nostru pentru a organiza această reuniune uh, în luna septembrie la noi sau la comisie pentru a discuta despre ceea ce trebuie făcut în domeniul politicii agricole comune reuniuni la care ar fi important să participe și raportorii noștri. Pentru că aceștia să poată discuta despre toate chestiunile menționate dumneavoastră de aici, despre reformele în curs și sper să poată participa și domnul comisar. Deci mulțumesc încă o dată pentru propunere. Sunt informat că 19 persoane au cerut să ia cuvântul. Vă rog să interveniți fiecare preț de un minut. Asta hotărăsc de obicei coordonatorii. Are cuvântul în primul rând Domnul Des, vă rog să fiți cât mai succint. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Țin să vă mulțumesc că ați venit astăzi la noi și ne-ați informat foarte pe scurt despre actele delegate. Avem aici niște documente cu creșterea de la 0,3 la 0,7, așa cum am cerut. S-a făcut modificarea, vă mulțumim, însă, domnule Pleva, am mai atins și alte puncte în, în legătură cu plantele plantate pe termen scurt, speciile endemice și despre acestea am ascultat, am discutat cât timp trebuie să fie ținute semințele, apoi culturile mixte și acesta a fost un subiect discutat. Când se vor schimba toate acestea? Pentru că fermierii trebuie să își planifice timpul. Și mai sunt și alte puncte în care ne-am exprimat criticile, când, cum vor fi modificate acestea și mai ales când. Mulțumim. Domnul De Castro. Te Mulțumesc, voi fi foarte succint. Îi mulțumesc și directorului general Pleva pentru intervenția dumnealui. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce ne-a spus. Și eu aș vrea să mă refer la actele delegate, o chestiune foarte importantă care, dacă Uh, nu acționăm așa cum trebuie, deci riscă să ne facă să pierdem foarte mult timp. Deci dacă vom da greș. Suntem mulțumiți de corecția făcută referitor la coeficientul pentru suprafețele ecologice pentru plantele protejate de la 0,3 la 0,7. Așteptăm de asemenea actele delegate pentru vin. Aici avem multe îngrijorări și ar fi bine să fim informați cât mai repede cu pro- în legătură cu progresele făcute. Și la Strasburg ne-am întâlnit cu comisarul. Știți ce criză gravă afectează acum unele zone? S-au uh, prăbușit prețurile la fructele de vară în Grecia, în Italia, Spania, Franța. Mari dificultăți avem și la orez după ce l-am întrebat pe comisar, vreau să știu dacă e vreo neutate pe care ne-o poate împărtăși domnul director general. Bardzo dziękuję. Umówmy się, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z obecności dyrekcji i dziękujemy za przybycie. Vă mulțumesc, domnule. Cu toții ne bucurăm foarte mult că directorul general e alături de noi, așa că nu trebuie să tot repetăm acest fapt. Domnul Rod are cuvântul. Yes, thank you, Chair, and thank you for the Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru introducerea făcută. Avem foarte multe chestiuni în curs și mă voi folosi de această oportunitate să menționez două dintre ele. În primul rând, acordul transatlantic. Mi se pare foarte important ca Comisia Europeană nu doar să informeze așa cum trebuie Parlamentul European în ceea ce privește negocierile, ci să asculte cu atenție care sunt părerile Parlamentului European și ale acestei comisii pe timpul negocierilor în desfășurare. Aș dori să mă folosesc de această oportunitate pentru a întreba Comisia cum va organiza un proces de negociere cu Comisia noastră pe asupra acordului transatlantic în următoarele luni. Asta ca să evităm ce s-a întâmplat cu acordul SWIFT și cu acordul ACTA acum câțiva ani, în mandatul anterior. În ceea ce privește sectorul lactatelor, există o, o o cerere în creștere pe piața globală. Nu e una temporară. Cererea va crește pentru mulți ani de acum încolo, pentru că populația se află în primă expansiune. De aceea nu ar trebui să limităm producția de lapte în Uniunea Europeană. Din potrivă, fermierii ar trebui, fermierilor ar trebui să li se permită să producă mai mult lapte după 2015. De fapt, să producă atât lapte câtă cerere este pe piață. Dacă nu, vom pierde contracte și vom pierde oportunități. Grupul ALDE cere Comisiei să se folosească de puterea administrativă pe care o are, astfel încât să facă ce e mai bine pentru competitivitatea europeană și să ajusteze reglementările legislative în acest sens. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. Și acum, doamna Sena. Da, mulțumesc. Două comentarii și vreau să încep cu ultima intervenție pe care am auzit-o. Aș spune în primul rând că toți țăranii din lume avem dreptul, și aici mă includ pe mine pentru că și eu am această meserie, avem dreptul deci de a avea alimentele de bază pentru populație. Făcând acest comentariu, aș vrea să adresez o întrebare comisiei, pentru că ne spuneți că totul, că cotele de lapte se termină în 2015 și asta nu e o noutate, o știm și noi foarte bine. Dar, așa cum știți foarte bine, sectorul produselor lactate este foarte sensibil în întreaga Uniune Europeană. Există multe exploatații agricole mici și mijlocii care rezistă în mediul rural și care fac ca acest mediu rural să reziste, să supraviețuiască în multe regiuni ale UE. Știți de asemenea că, de exemplu, acasă la mine, în Galiția, există o scădere a prețului de lapte pentru cei care produc lapte, așa că vreau să vă întreb la comisie dacă v-ați gândit la vreo măsură care să aibă grijă pentru că atunci când se vor uh, termina cotele, mai departe să asigurăm un viitor acestor producători de lapte. Mulțumesc. Pan Hausling, coordonator Wien. Ja, dann komme ich aus der... Domnul Hausling. Um, Domnule președinte, actele delegate, bineînțeles, trebuie să fie discutate foarte intens aici, ca în trecut și în mod public, nu în um, ședință cu ușile închise. Și așa am și hotărât la reuniunea coordonatorilor. Un al doilea punct important, avem nevoie de claritate în ceea ce privește agricultura biologică. Știm că uh, organică. Știm că Comisia vrea să fie de partea consumatorilor, însă acesta este un singur aspect. Însă avem nevoie de clarificări repede despre acest sector, mai ales că există un nou regulament. În ceea ce privește produsele lactate, am discutat și la Strasburg. Uh, dacă e să luăm oferta făcută de dumneavoastră, atunci așteptăm ca în sfârșit comisia să ne prezinte subiectul, apoi să organizăm o dezbatere, să vedem cum va arăta acest sector după anul 2015. Am auzit diferite păreri, unii sunt pentru liberalizare totală, uh, și speră că așa se va merge mai departe, ceilalți și-au exprimat niște puncte critice în ceea ce privește liberalizarea totală, mai ales pentru că ar fi puși pe, în pericol fermierii din regiunile periferice. Așa că trebuie să vedem cum vor arăta lucrurile și mai ales ce se întâmplă când există timpuri de criză foarte clar, pentru toate aceste subiecte avem nevoie de o formă de dialog asupra lor și să nu fim uh, și să nu ni se dea tot informații secrete în Comisia Agri. Apoi, am o întrebare în legătură, ce, în legătură cu grupul de dialog pentru uh, dezvoltarea rurală. Am primit mai multe adrese în acest sens și a existat o anumită uimire în ceea ce privește constituirea acestui grup de dialog. De exemplu, reprezentanții comunali nu mai sunt ca în trecut membri. Însă, de exemplu, Europa Bio, ca reprezentant al, uh, tehnic, al uh, AOMG-urilor, este prezentă. Mulțumim! Am terminat cu runda coordonatorilor, acum trecem la alți membri. Doamna McGuinness, vicepreședinte al Parlamentului European, vă felicităm pentru numire. Aveți un minut. Mulțumesc! E ceva ce nu ați menționat în prezentarea dumneavoastră și anume comunicarea legată de lanțul de aprovizionare făcută de comisie recent. Am văzut că există probleme pentru producători. Aceștia pur și simplu iau prețul care le este oferit. Ce rol are Comagri aici? Cred că ar trebui să-i cerem următorului comisar pentru agricultură să se ocupe și de această parte, să o includă în portofoliul lui și anume ce se întâmplă cu lanțul de aprovizionare și abuzul de putere de acolo. În Irlanda avem o situație în care fermierii care se ocupă cu cartea de, carnea de vită au probleme din cauza acțiunii, acțiunii altora de pe parcursul lanțului de aprovizionare. Am primit un răspuns în ceea ce privește etichetarea și ce impact are aceasta asupra fermierilor. Așa că vă rog să abordați și aceste probleme foarte importante în lanțul de aprovizionare. Colegii au vorbit despre sectorul lactatelor, da, trebuie abordate și acelea, da, și la acordul transatlantic avem nevoie de transparență. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Următorul zburător, vorbitor Domnul Smith, mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Un punct care are de-a face cu agricultura rurală și care ne îngrijorează pe toți, dar nu este foarte cunoscut. Comisia a hotărât să excludă vocea guvernelor și autorităților locale în Uniunea Europeană la grupul de dialog rural și face parte din discuția legată de transparență. E o discuție mai largă acolo. Implement Punerea în aplicare a reformei CAP, în continuare, trebuie să se bazeze pe un dialog constructiv cu autoritățile locale și guvernamentale. Scoțienii au fost foarte activi și acum le e frică că sunt lăsați la o parte și locul le este luat de reprezentanți a industriei și mă refer aici la organizațiile de producători se va afecta calitatea deciziilor luate. De aceea v-aș ruga să comentați pe acest punct. Mulțumim! Mulțumim că v-ați încadrat în timp și acum are cuvântul domnul Heidemann. Ja, dank u wel voor het woord, eh, meneer de voorzitter. Ik heb eh, drie vragen, als ik daar eh, een minuut... Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea trei întrebări, să văd dacă mă încadrez într-un minut. Unele state membre vor să vadă cum va arăta dimensiunea de, de înverzire în noul PAC să vedem dacă și noi vom fi informați ce se va face în acest sens. Câte state membre au început deja să se ocupe de acest subiect de ecologizare și au, au adoptat deja lista, cum a făcut-o Germania. Știu că scopul comisiei este ca să existe și anumite pedepse în cazul de nepunere în aplicare, însă vreau să știu ce părere are Comisia. Fermierii nu știu ce ar trebui să facă. Țăranii nu știu ce să facă pentru că nu s-au transmat în fermieri și nu știu să completeze formularele. În ceea ce privește sectorul lactatelor, aici eu cred că nu e nevoie de noi măsuri care să fie acum propuse. Vă mulțumim. Are cuvântul doamna Herpir. Mulțumesc, domnule președinte. Simplificarea PAC este o, o adevărată uh, greșeală și Asta pentru că birocrația este în creștere. Așa că vreau să vă întreb ce aveți de gând să faceți pentru a remedia această situație. În al doilea rând, dumneavoastră ați vorbit despre o aterizare lină, dar ne-ați spus că nu aveți încă o majoritate. Și atunci mă întreb uh, ceea ce spunea domnul Ciola, Cioloș, anume că doriți să aveți o majoritate și vreau să știu dacă ați ajuns acolo sau nu. Și aș dori să faceți un comentariu și în legătură cu tratatul uh, cu Statele Unite, TTIP. Uh, eu am primit întrebări pe această temă în calitate de agricultor și cred că este vorba aici de viitorul tuturor agricultorilor, așa că deschideți, vă rog, uh, ușa negocierii. Mulțumesc. Și acum, doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, deputat nou în acest mandat legislativ și de asemenea la Comisia Agri, așa că salut prezența domnului director astăzi aici la noi. Aș vrea să vorbesc foarte rapid despre lanțul alimentar. Suntem foarte îngrijorați pentru că am văzut că la comisie s-a publicat o comunicare în legătură cu practici comerciale neloiale ale lanțului alimentar, însă din punctul meu de vedere cred că s-a făcut foarte puțin pentru această situație existentă și aceste presiuni în lanțul alimentar pe care le fac mari distribuitori, pentru că aceștia fac ca lanțul alimentar să nu mai funcționeze cum trebuie. De aceea aș dori ca la comisie să se lucreze mai mult și mai bine pe această temă. Un alt eh, element important este criza fructelor eh, uscate. Între Vreau să vă întreb dacă la eh, comisie cineva a luat legătura cu guvernul francez pentru a critica atacurile care au fost făcute față de camioanele din Spania din ultimele zile. Vreau să vă întreb dacă a existat o plângere formală în fața guvernului francez pe această temă. Pani, pani poseł Ayuso, proszę omiaci stempe. Mulțumesc, doamna Ayuso. Uh, vă rog să treceți peste introducere și să treceți direct la subiect. Domnule uh, director general, uh, vedeți că îngrijorările se repetă și în rândul nostru, așa că voi fi foarte subcintă. Vreau să vă întreb, în primul rând, dacă aveți de gând să faceți ceva pentru a rezolva conflictul cu Marocul referitor la prețul roșilor și intrarea lor pe piața noastră. Pentru că prețul pentru roșile cerii uh, este o problemă pentru sectorul nostru alimentar și uh, nu știu dacă v-ați gândit și la o măsură de gestiune în cadrul organizării comune a pieței. Problema camioanelor uh, spaniolești din Franța și domnul Di Castro s-a referit de asemenea la această problemă care se referă la excedentele de vin. În ceea ce privește autorizarea plantării viței de vie, cred că Comisia a întârziat prea mult, trebuie să se facă transpunerea către legislația statelor membre și întregul sector este foarte îngrijorat de amânările care au avut loc în legătură cu acest calendar. Negocierile din cadrul OMC Comisia dispune sau nu de o marjă de manevră pentru a introduce măsuri pentru a nu ajunge la uzurparea uh, denumirilor de origine din Europa. Și voi insista și eu pe problema laptelui. Nu știu dacă v-ați gândit la niște măsuri eventuale care să ducă la o aterizare lină atunci când vom elimina definitiv cotele. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem încă 13 nume pe listă. Vă rog doar câte un minut uh, fiecare. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Representante da Comissão Europeia. Eu também... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt uh, nou deputat european, sunt portughez și 86% uh, din lapte este produs în zone defavorizate uh, în zone um, pe care le avem și în Portugalia, unde 35% din acest lapte este produs. Știm că eliminarea cotelor până în 2015 a fost prevăzută însoțită de aceste măsuri de aterizare lină. Dar până la urmă am constatat că nu va fi deloc o aterizare lină, pentru că agricultorii noștri pur și simplu nu vor mai avea niciun mijloc la dispoziție pentru a-și acoperi costurile de producție. Comisia ne spune chiar că ar fi prea devreme pentru a vedea efectele pachetului uh, produselor lactate sau pentru a vedea eventual ce se va întâmpla cu problemele operaționale pentru sectorul laptelui. Sper totuși să luați măsurile necesare, măsuri care să îi ajute pe agricultori, pe producătorii de lapte ne vorbiți despre instrumente suplimentare pentru a face față situației de criză și vreau să vă întreb la ce anume vă referiți. Mulțumesc. Przyjmujemy kolejnych zgłoszeń, bo i tak wszyscy nie zabiorą głos spośród... Dragi colegi, uh, cred că nu vom mai înscrie pe nimeni pe listă, pentru că altfel nu vom reuși să terminăm. Doamna Costinger. Mulțumesc. Domnule director general, în ceea ce privește acea corectură și cum a intervenit ea, cred că, de fapt, ar tra- transmite un, sem- un semnal foarte puternic pentru producători. Și eu vreau să întreb ce se întâmplă cu avizul pe care l-am făcut în Parlamentul European în ceea ce privește regiunile defavorizate. Apoi, în ceea ce privește regulamentul privind alimentele bio, vreau să spun că vor veni foarte multe modificări din Comisia Agri. Nu e acceptabil ca noi să creăm și mai multă birocrație. Nu. Trebuie să îi ajutăm pe fermieri să își mențină producția. Da, evaziunea trebuie să fie combătută și eu acționez în acest sens, însă, așa cum v-am spus, birocrația trebuie să fie minimalizată. În ceea ce privește negocierile legate de TTIP. Vreau să știu cât de tare este implicată Comisia din prisma agriculturii în aceste negocieri. Domnule Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări. E adevărat, a existat acea cre- creștere despre care am spus, dar în același timp noi am fost de acord că asupra substanțelor cu care pot fi tratate plantele de, cultu- de cultură, o a doua observație. În comisie am căzut de acord că factorul de calcul pe anumite plante de cultură va fi Uh, crescut, acum nu se mai vorbește despre acesta, e corect sau greșesc eu. Apoi pentru câmpuri, aceste câmpuri trebuie să fie de cel puțin 6 metri lățime. Acest spațiu de 6 metri poate să fie și el introdus în circuit sau folosit pentru furaje. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Andriu, vă rog. Mulțumesc. În legătură... Mulțumesc. În legătură cu actele delegate și referitor la autorizația de plantare pentru viticultură. Și pentru că suntem acum la Comisia Agri, uh, între punctul de vedere al comisiei noastre și punctul de vedere al comisiei este o distanță foarte mare, așa că va trebui să precizăm care este poziția dumneavoastră astăzi. Referitor la comerțul pe internet, Chiar dacă sunteți de la DG Concurență, nu știu dacă ne puteți da mai multe detalii în legătură cu acest dosar și am dorit să ne asociem mai mult la grupul de dialog civil cu colectivitățile locale, pentru că mă surprinde faptul că colectivitățile locale nu sunt implicate în acest dialog pentru a putea găsi soluții împreună. Și sunt și eu de acord cu comentariile făcute uh, referitor la TTIP. E nevoie de transparență și uh, va trebui să reacționăm cât mai rapid cu putință. Acum, referitor la perspectivă, Domnule director, ați uh, făcut dovadă de un spirit de cooperare mai bun și vreau să vă întreb ce aveți de gând, practic, prin această cooperare între Comisie și Comisia noastră, AGRI. Mulțumesc. Domnul Matoș, după aceea doamna Coșenska. Mulțumesc. Există două chestiuni importante pentru anumite regiuni din Europa, regiuni ultraperiferice din Franța, Spania și așa mai departe. Um, S-au făcut revizuiri după multe ședințe, există și un document uh, care nu a fost făcut public până acum și cred că dacă garantăm un instrument care este absolut esențial pentru regiunile ultraperiferice, vreau să știu care sunt uh, previziunile Comisiei în acest dosar. Acordul de liber schimb acum. Cu toții considerăm că factura pe care trebuie să o plătim uh, pentru acest acord este plătită în primul rând de agricultură și de pescuit. Și aș vrea să vă întreb dacă într-adevăr Comisia face o monitorizare în ceea ce privește îndeplinirea strictă a acordurilor existente și, pe de altă parte, dacă este atentă la um, acordul care se negociază acum și care va avea consecințe deosebit de importante asupra agriculturii în general. Mulțumesc. Și acum, doamna Goșevska. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director general. În conformitate cu ministrul de agricultură din Polonia, domnul Savicki, se pare că există speranțe pentru ca fermierii polonezi să nu fie sancționați pentru depășirea cotelor de lapte. 56.000 de fermieri polonezi, fermieri săraci, de altfel, se confruntă cu aplicarea acestei sancțiuni. E vorba de peste 200 de milioane de zloți, peste 50 de milioane de euro. Și n-am auzit nimic de la dumneavoastră în legătură cu aceste cote de lapte. Pot să vă întreb pentru a spune fermierilor polonezi că există speranța ca ei să nu plătească aceste amenzi pentru depășirea cotelor sau considerați că până la urmă vor plăti o amendă mai redusă, poate, decât uh, sancțiunile draconiene care au fost propuse până acum? Noi credem în producția de lapte, noi promovăm laptele și uh, credem cu adevărat în acea aterizare lină. Însă, se pare că fermierii polonezi, în loc să recurgă la o astfel de aterizare lină, vor fi pur și simplu loviți uh, în cap cu aceste sancțiuni. Care este părerea dumneavoastră? Ministrul polonez uh, mi se pare că n-a făcut uh, prea mult, ci pur și simplu și-a exprimat o dorință. Mulțumesc. Și acum, doamna Doț. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aici la comisia noastră vom avea o dezbatere foarte interesantă în legătură cu viitorul produselor lactate în Europa. De exemplu, în Irlanda de Nord, în circumscripția noastră, suntem la frontiera cu Republica uh, Irlandei de Nord și um, această problemă a laptelui a fost o adevărată barieră pentru comerțul nostru și terminarea, eliminarea acestor cote de lapte și problema volatilor este o adevărată problemă pentru fermierii pe care îi reprezint eu. În ceea ce privește lanțul alimentar, trebuie să subliniez încă o dată că avem nevoie de adevărate eforturi pentru a asigura un echilibru în acest lanț alimentar. Și vreau să revin la comentariile inițiale care se referau la problemele de plată cu care se confruntă fermierii irlandezi, care pierd foarte mulți bani, în timp ce uh, principalele lanțuri de distribuție sunt cele care uh, profită de aceste prețuri. Referitor la tratatul TTIP, în această comisie am cerut de mai multe ori uh, mai mare transparență, pentru că potențialul este foarte mare pentru a avea consecințe asupra fermierilor și a întregului sector pe care îl reprezint aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum facem o pauză uh, scurtă și vă rog, vă dau cuvântul Vom uh, avea un moment de reculegere. Thank you very much, uh, Chair. I would like to I would do it in Dutch, that's maybe easier. Mulțumesc, domnule președinte. O voi face în olandeză. Dragi colegi parlamentari, colegi prezenți la Comisia Agri, aș vrea să vă cer un minut de reculegere în memoria victimelor zborului MH17 și pentru familiile lor.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 Suntem de acord cu dumneavoastră, vom transmite reprezentanților comisiei care se ocupă de aceste chestiuni, vom transmite declarațiile dumneavoastră pentru ca acestea să fie analizate. Continuăm acum cu dezbaterea noastră. Domnul Kronengen, după care domnul Kraiovski. Mulțumesc, domnule președinte. Republica Irlandeză s-a alăturat Uniunii Europene tocmai pentru a putea comercializa produsele noastre în Uniune. Și așa cum au arătat deja doi antevorbitori, avem o problemă uh, pentru că ne e foarte greu să trecem peste acea linie invizibilă spre Irlanda de Nord și să trecem produsele noastre spre Regatul Unit. Am înțeles că reprezentanți din Irlanda al mișcării de cooperare s-au dus la DG Agri pentru a prezenta această problemă. Dar uh, această problemă o avem deja de două decenii și nu s-a rezolvat nimic, așa că vreau să știu ce va face Comisia pentru a soluționa această problemă uh, de atâta timp pentru că am fost distruși de carteluri uh, și de cei care au intervenit în industria noastră. Ce va face Uniunea Europeană? Pentru că pot vedea mai multe beneficii rămânând în afara Uniunii, decât dacă poate Comisia aceasta va face ceva. Pentru că noi vrem să vindem produsele noastre și să traversăm acea linie invizibilă pe care acum nu o putem depăși. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. În prezentarea dumneavoastră, domnule director, v-ați referit la uh, lipsa de încurajare din partea Consiliului față de acest uh, factor de corecție. Dar până la urmă nu contează dacă fermierii vin dintr-un stat membru uh, fundator sau dacă este vorba de un stat membru mai nou pentru că, până la urmă, aceste măsuri lovesc toți fermierii, însă îi lovesc în special pe cei care s-au alăturat Uniunii în urmă cu 10 ani. Și, de fapt, cotele trebuiau să fie eliminate în 2007, iar noi când am semnat tratatul de aderare, UE 15 a amânat, practic, această decizie, acest termen și s-a trecut de la 2007 la 2015 și au crescut cotele, iar UE10 au rămas cu acel termen de 2000, din 2007. Sancțiunile, bineînțeles că au lovit în toți, însă trebuie să ne asigurăm că există acest factor de corecție potrivit. Mulțumesc și acum domnul Ren. Kiitoksia puheenjohtaja. Vahva maitosektori on osa... Mulțumesc, E vorba aici, în primul rând, de competitivitatea sectorului alimentar european și tocmai aici avem o adevărată valoare adăugată care sper să fie mai bine partajată pe viitor. Ce va face Comisia Europeană pentru a ține cont de raportul Parlamentului European referitor la produsele lactate, în special pentru regiunile cele mai defavorizate? La ora actuală, există susținere Uh, pentru anumite regiuni și vreau să întreb ce va face Comisia pentru a oferi măsurile necesare acestor regiuni. Pe de altă parte, nu v-ați referit deloc la silvicultură. Uniunea Europeană dorește să aibă o, o silvicultură eficientă care merge mână în mână cu economia uh, pe care ne-o dorim, în special în nordul Europei. Silvicultura și cei implicați în silvicultură sunt îngrijorați uh, de atâtea straturi de birocrație care există la nivelul UE. Și vreau să vă întreb cum veți asigura că legislația în domeniu se va potrivi mai bine cu principiul subsidiarității și cu măsurile de implementare pentru a rămâne în același timp competitivi. Mulțumesc și acum domnul Voicecovski, după care domnul Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spunea Seneca, sancțiunile n-ar trebui plătite pentru greșelile făcute, ci ar trebui să prevină greșelile de viitor. Așa mă întreb și eu pentru cotele de lapte, care e rostul să-i pedepsim pe fermieri pentru că au depășit aceste cote de lapte în trecut. Nu există niciun fel de efect preventiv prin aceste sancțiuni nu fac decât să slăbească și mai mult poziția fermierilor, câteodată chiar să-i distrugă de-a binelea. Știu că e vorba aici de o chestiune care se decide la Consiliu, dar cred că și Comisia ar trebui să-și exprime poziția în mod foarte clar, pentru că pur și simplu sancțiunile astea n-au niciun sens. O, un mesaj clar din partea Comisiei în sensul acesta ar fi binevenit. De aceea mi-aș dori ca aceste sancțiuni să fie suspendate, pur și simplu. Dacă nu se depășesc cotele anul acesta, atunci n-ar trebui să se aplice sancțiuni. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Wojciechowski este judecător și fost membru la Curtea de Conturi în Polonia. Domnul Tarabela, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Avem foarte multe chestiuni de abordat, așa cum au arătat și colegii noștri, în legătură cu TTIP tratatul cu Statele Unite. Bineînțeles, Comisia IMCO este competentă în acest domeniu, dar și în domeniul agriculturii există sectoare care ar avea uh, mai mult sau mai puțin de suferit de pe urma acestui tratat. Bineînțeles, există oportunități noi pentru produsele cu valoare adăugată ridicată, dar există și îngrijorări, pentru că să nu uităm că UE, la nivel mondial, reprezintă un adevărat producător global cu norme de mediu, sociale, din cele mai ridicate. Deci, pentru un acord Uh, atât de important, ar trebui să avem îngrijorări în legătură cu această uh, concurență care s-ar putea să devină neloială, în special ținând cont de mai multe aspecte și cred că în momentul acesta e vorba în special de recunoașterea reciprocă a standardelor. S-a vorbit aici de către colegii noștri de transparență și de o mai mare vigilență și aș vrea ca domnul director general să-și uh, exprime punctul de vedere. Mulțumesc și acum domnul Delano. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu cinci ani am fost aici la Parlamentul European când s-a votat cu majoritate eliminarea cotelor de lapte începând cu 2015 și la momentul acela am atras atenția asupra problemei de reglementării piețelor și asupra consecințelor negative pentru micii producători. În ziua de astăzi sunt uh, foarte îngrijorat și uh, pot să vă atrag atenția asupra riscurilor reprezentate de lipsa de reglementare lucru care a dus la um, proiecte faraonice, de exemplu în Franța se vorbește de o mie de ferme de lapte care vor fi afectate. Pe de altă parte, deșertificarea rurală. Uh, este, prin urmare, de datoria noastră a oamenilor politici să avem grijă de mediul rural, care reprezintă punctul de plecare al unei amenajări teritoriale reușite și care participă uh, în mod esențial la stabilirea unei, uh, unui standard de viață ridicat pentru cetățeni. Mulțumesc și acum domnul Buda. Domnule președinte, domnule, domnule director, foarte pe scurt vreau să vă întreb uh, două chestiuni, ce anume. Federația Rusă a interzis importul de carne bovină uh, din România sub pretextul că ar fi apărut boala vacii nebune, ceea ce nu s-a confirmat. Noi am apreciat la momentul respectiv că este vorba doar de o sancțiune uh, aplicată României ca urmare a susținerii Moldovei. Uh, Uh, și de asemenea Rusia a mai avut un comportament abuziv în momentul în care a interzis uh, importul de cartofi uh, din Uniunea Europeană și de carne din Germania. Vă întreb dacă la nivelul Comisiei s-a luat în discuție această chestiune și care uh, sunt concluziile. A doua problemă este legată de uh, problema laptelui. Dacă la nivelul uh, Comisiei s-a luat în discuție obligativitatea etichetării produselor lactate pentru a se preveni un, un comportament uh, Uh, neloială și o concurență neloială în acest uh, domeniu. Mulțumesc. Miller. pan Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna Müller, dar și eu vin uh, din acest domeniu. Chiar dacă nu mai practic de o vreme, în această rundă de discuții am auzit foarte mult vorbindu-se de aceste corecturi făcute. Eu cred că domeniul laptelui este cel care e foarte important pentru fermieri, pe, pentru că poate să îi distrugă pe fermierii noștri. Dar importante sunt și directivele luate în ceea ce privește ecologia, în ceea ce privește uh, domeniul ecologic. Am auzit deja că multe state membre au uh, ferme mici de sub 10 hectare. Uh, Grupul de dialog dezvoltare rurală, despre acesta vreau să spun că e neapărat nevoie ca și organizațiile la nivelul comunelor să fie reprezentate, pentru că comunele sunt cele care au fost alese la nivel rural și și ei trebuie să fie invitați la masa discuțiilor. Pani poseł Hazakamp, następnie poseł Sebastu. Doamna Hazaka. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia noastră se ocupă nu doar de agricultură, ci și de bunăstarea animalelor. Există multe probleme care pun uh, sub semnul întrebării bunăstarea animalelor, de exemplu transportul animalelor vii timp de uh, zile și zile de-a lungul teritoriului european pentru a fi după aceea sacrificate. Sau alte ori aceste animale sunt uh, crescute în condiții de neacceptat. În ceea ce privește creșterea animalelor și pentru uh, producția de lapte, uh, De multe ori, această creștere a animalelor se face în condiții de-a dreptul atroce. Multe animale pur și simplu nu mai sunt deloc în libertate, nici nu mai știu ce e aia o pășune. Așa că vreau să știu care este părerea dumneavoastră și ce uh, aveți de gând să faceți pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor. Și dacă vreți să faceți ceva pentru a trimite directiva internațională în legătură cu transportul animalelor la Parlamentul European. Mulțumesc, domnul Sebastian. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule director general. Sunt un nou membru, provin din Valencia, zona unde se produc cele mai multe și cele mai bune citrice din lume. Însă, în ciuda acestui lucru, cooperativele de acolo și agricultorii de acolo au mari probleme și an de an abandonează hectare întregi de citrice. Se denunță de asemenea intrarea în porturile europene de fructe din țări terțe care nu respectă aceleași criterii fitosanitare pentru noi, deci sunt chiar și o amenințare în ceea ce privește dăunătorii. Întrebarea mea e următoarea. Ce presiuni va face Comisia Europeană în legătură cu țările implicate uh, în aceste exporturi de fructe care nu respectă criteriile europene? Mulțumesc. E poniżej Pani poseł Herans Garcia. Cum doamna Herans Garcia. După care domnul Glezias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi aici. Aș vrea să știu dacă doriți să studiați toate măsurile necesare pentru a evita volatilitatea prețurilor în sectorul lactatelor după ce se vor elimina cotele. Țări precum Spania cer sistematic orientări clare pentru a putea reacționa în caz de criză. Spun asta deoarece avem date noi de la observatorul privind sectorul laptelui. Vrem să folosim cu eficiență și instrumentele din organizarea comună a pieței, deci vă întreb ce se întâmplă cu această propunere a Spaniei. Și dat fiind că vom avea un acord transatlantic cu SUA, vă întreb următorul lucru. Uh, țineți cont de faptul că carnea de pasăre și de vită va avea de suferit? De asemenea, are Comisia vreo marjă de manevră pentru a ocroti indicațiile și denumirile de origine protejată în cadrul acestui acord? Deci puteți asigura această protecție? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Glezos. Muchas gracias, señor președinte, señor comisario. Domnul Iglesias, mă scuzați. Mulțumesc. Circulă un zvon și anume că domnul Jean-Claude Juncker vrea să transfere tot ceea ce ține de tratatul transatlantic, inclusiv uh, aspectele agricole, comisarului pentru comerț. Vă închipuiți ce s-ar întâmpla. Comisia pentru Agricultură nu ar mai putea acționa deloc la aceste negocieri ar avea de suferit foarte mult, prin urmare, drepturile agricultorilor europeni. Deci vreau să ne spuneți, acest vot e adevărat sau îl dezmințiți astăzi aici? Pan poseł Rupel, następnie pan poseł Glozes. Domnul Rupel, după care domnul Glozes. Gerbiamas Pirmininke, ačiū. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt un membru nou în această comisie și trebuie să vă spun că de 20 de ani am fost primar la țară. M-am ocupat de dezvoltare agricolă și trebuie să vă spun că de fiecare dată mi-a fost greu să înțeleg de ce reprezentanții locali nu sunt mai incluși în grupurile de lucru relevante, în grupurile de dialog. Doar prin eforturi comune putem dezvolta zonele rurale. Vă încurajez să găsiți din nou un loc și pentru reprezentanții locali la aceste grupuri de dialog. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Glezos. Mulțumesc. Eu vreau să iurez în primul rând comisiei noastre agri lucrări uh, încununate de succes anul acesta. Trebuie să vă spun că eu am fost foarte dezamăgit de faptul că nu pot beneficia de interpretare în limba greacă. Așa s-a întâmplat și la o altă comisie și mă întreb de ce limba greacă nu este disponibilă. Cum este ignorată în acest fel? În ceea ce privește agricultura, noi Grecia avem multe întrebări și am vrea și răspunsuri. Ce veți face cu Grecia? Veți transforma Grecia într-un hotel de lux gigant? Veți face asta sau veți lăsa Grecia să-și dezvolte produ- producția agricolă? O veți lăsa să-și dezvolte și industria? Sau o veți lăsa de asemenea să-și exploateze sursele de energie regenerabilă? cei care merg în hotelurile bune au nevoie de hrană bună, deci prin urmare cele două merg mână-mână. Ajungem acum la sfârșitul rundei de întrebări. Acum toată lumea așteaptă cu sufletul la gură răspunsurile directorului general. Înțeleg că dumneavoastră trebuie să plec, să fiți destul de telegrafic și vă urez succes! Mulțumesc pentru toate întrebările pe care mi le-ați pus. Asta demonstrează că în următoarele luni va trebui să discutăm niște teme foarte importante. Nu știu cât timp am, sper că mai mult decât un minut. Eu voi reuși să răspund doar grupând cumva răspunsurile acte delegate, la acte uh, negocieri internaționale și alte chestiuni. Haideți să începem cu actele delegate. Um, chestiune care um, interesează pe mulți membri ai Comisiei Agricultură. Un act delegat care urma, am promis să fie modificat până la sfârșitul acestui an, a fost deja modificat și a fost trimis Parlamentului pe 18 iulie, după cum spuneam. Se corectează coeficientul de la 0,3 la 0,7, vorba de zonele ecologice. Trebuie să vă spun de asemenea că în privința altor acte delegate, privind um, reforma PAC, plățile directe și ecologizarea, Declarația Comisiei e în continuare valabilă, declarație din uh, plenara din luna aprilie. Comisarul a declarat că va evalua modul în care se implementează obligația impunerii unei zone ecologice ca parte a ecologizării în general și primul an e 2015, deci în ianuarie 2015 va intra în vigoare această măsură. Povara administrativă pentru autorțile naționale și pentru producători, în urma aplicării IFA, trebuie menținută la minim. Procedurile sunt simplificate, inclusiv cele referitoare la la direcțiile generale. În orice caz, vă vom uh, informa în prealabil în legătură cu evaluarea situației. Această declarație se referă și la simplificarea politicii agricole comune. Deci ne-am luat angajamentul să ținem cont de evaluarea tuturor poverilor administrative pe care vrem să le reducem. La actele delegate s-au pus multe întrebări privind chestiuni importante și delicate, cum ar fi vinul și vinul, drepturile de plantare a viței de vin, vie. După cum spuneam, în septembrie, la următoarea dumneavoastră ședință, vom face o prezentare pe această temă. A avut loc și o discuție a grupului de experți pe aceeași temă și vom profita de prima ocazie pentru a vă informa în legătură cu acest subiect atât de delicat. Deci în septembrie, mai exact. Deci vom prezenta ce s-a mai întâmplat la acest act delegat. Există, bineînțeles, și alte acte delegate care vor fi acordate și elaborate și, bineînțeles, prezentate Parlamentului și Consiliului. Avem o agendă de lucru foarte clară pentru a vă prezenta în amonte aceste acte delegate, atât dumneavoastră cât și Consiliului. Știți că întâi au loc discuții la nivel de grup de experți, după aceea sunt informați membrii Parlamentului dar avem nevoie și de consimțământul. Avem nevoie de un rezultat clar înainte de a vă informa. Sectorul lactatelor. Un subiect dominant în întrebările dumneavoastră. Foarte mulți s-au exprimat pentru creșterea coeficientului de conținut. Comisia e gardianul tratatului și ar trebui să acționeze pe baza cadrului juridic pe care îl avem. Problema laptelui a fost discutată pe larg în ultimul mandat, în contextul reformei iar eliminarea cotelor a fost hotărâtă în anul 2008, în contextul bilanțului de sănătate PAC. La vremea respectivă încă nu era codecizie. Însă între timp am avut ultima reformă cu codecizie de plină și nu au apărut elemente noi în ceea ce privește cotele de lapte. Deci din 2008 încoace s-a știut clar că nu, că după 5 ani de tranziție, de așa numită aterizare lină, nu se vor crește cotele în ultimul an. Acesta este cadrul juridic. V-am spus deja că înțelegem pe deplin toate îngrijorările din mai multe state membre, însă în același timp, la discuții, la Consiliu, deoarece au existat două sesiuni pe această temă la Consiliu, am văzut și acolo că un mare număr de state membre își exprimă îngrijorări în legătură cu acei fermieri care au hotărât să aplice regulile și să nu depășească cotele. Ei nu vor ca acești fermieri să fie penalizați deoarece uh, regulile se schimbă la sfârșitul perioadei. Mai mult, în ultimul, am început uh, uh, ultimul an de comercializare pentru lapte. Situația e foarte complicată. Părerile sunt împărțite între statele membre în ceea ce privește modul în care trebuie să procedăm. Nu s-a tras o concluzie clară Uh, să mergem într-o direcție sau alta, deoarece nu a existat o majoritate clară pentru a aplica uh, corecțiuni la situația actuală. Trebuie să știm clar. Avem un cadru juridic, după cum spuneam noi, Comisia Europeană, pentru a reacționa pe această temă. Vreau să subliniez faptul că în ceea ce privește sectorul laptelui și cotele la lapte, bineînțeles nu putem face comentarii în legătură cu anumite intervenții din partea unor miniștri naționali, însă noi vrem să avem o situație cât mai clară și vom încerca să vă informăm atât pe dumneavoastră cât și uh, statele membre. Deci ce putem face în acest sector al lactatelor? În primul și ce s-a făcut? Am făcut mari eforturi pentru a spori transparența din sistem. Deja am menționat posibilitatea de a vă prezenta dumneavoastră, membrilor acestei comisii, uh, datele de la Observatorul Laptelui. E un observator pe care l-am creat la DGAGRI, care deja e operațional, un observator care evaluează situația și care trebuie de asemenea să facă previziuni în acest domeniu și să uh, transmită informațiile tuturor celor interesați, inclusiv uh, fermierilor individuali. Deci cu toții, toată lumea poate consulta rezultatele acestui exercițiu și cu mare plăcere vă pot face o prezentare pe marginea acestui observatoriu la ședința mm, când vom prezenta aici și reforma PAC și alte chestiuni legate de piață, de piața laptelui. Deci vor exista mai multe discuții referitoare la piața lactatelor. Chiar și astăzi veți primi informații în legătură cu prevederile din pachetul lactatelor. Deci din partea comisiei. Deci astăzi mai târziu. Acum, întrebările referitoare la negocierile comerciale. În primul rând, țin să vă spun că DG Agri e responsabilă de toate chestiunile agricole de la negocierile comerciale. Deci noi facem toate analizele necesare, colaborăm cu alte servicii de la comisie, mai ales cu DigiTrade și Bineînțeles că facem toate eforturile pentru a fi cât mai transparenți cu putință cu toți cei implicați la negocieri. La grupurile de dialog civil avem și un grup uh, pe teme culturale. E un for pe care îl folosim pentru a informa toți partenerii în legătură cu evoluția negocierilor negocieri cu diferiți parteneri de liber schimb. Tratatul transatlantic a fost menționat de mai multe ori astăzi. În septembrie, repet, la începutul lunii, vă vom transmite informații în legătură cu aceste negocieri, deci veți primi atunci mai multe informații. După cum știți, până acum nu a avut uh, loc decât schimbul privind uh, prima ofertă de acces pe piață. Însă suntem deocamdată într-o etapă timpurie la negocieri în ceea ce privește chestiunile agricole. La TTIP mai sunt și alte aspecte și de reglementare chestiuni care au o importanță asupra agriculturii, cum ar fi protecția indicațiilor de origine geografică. Deci toate aceste aspecte sunt discutate în paralel, după cum spuneam, veți primi informații mai detaliate la următoarea dumneavoastră ședință. Acum, referitor la progresele făcute până acum, vreau să vă atrag atenția că în paralel are loc un schimb de opinii foarte intensiv în ce privește negocierile TTIP la Comisia INTA, tot aici în Parlamentul European. Însă, din punctul nostru de vedere, și noi analizăm toate efectele potențiale ale acestui acord asupra sectorului agricol. Și nu e vorba doar de TTIP, E vorba și de un acord încheiat recent, de acorduri încheiate recent sau altele care sunt în curs de negociere. Deci de fiecare dată când comisia dumneavoastră va dori să aibă informații în legătură cu anumite chestiuni comerciale, noi suntem la dispoziția dumneavoastră. Au mai fost și întrebări privitoare la grupurile de dialog civil. Într-adevăr, săptămâna trecută am hotărât, am luat o decizie în legătură cu reformarea grupurilor de dialog civil. E o răspundere a directorului general. Acest grup de dialog civil nu a fost schimbat de ani de zile, deși politicile noastre s-au schimbat mult între timp. de ce am vrut să modificăm acest grup de dialog civil? Pentru a avea mai mulți reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale și pentru a avea un spectru mai amplu de vederi la discuții legătură cu politica agricolă comună. Am procedat um, într-un mod foarte transparent am lansat o cerere de ofertă pentru toate cele 14 grupuri de dialog civil. Am primit 100 și 103 cereri. Am publicat uh, înainte toate criteriile de selecție și am ales 65 de solicitanți cu mult mai mult decât uh, cei de la actualele grupuri de dialog civil. Deci uh, nivelul de reprezentare e mult mai general și mai echilibrat. Vinerea trecută m-am întâlnit cu toți reprezentanții de la aceste grupuri de dialog civil pentru a le explica decizia noastră și pentru a discuta despre ceea ce urmează să facem în continuare, despre follow-up. cred că avem o bază bună de colaborare și pe viitor. Bineînțeles, nu toate cererile au fost aprobate. Unele au fost respinse, deoarece nu se respectau toate criteriile de selecție. De exemplu, instituțiile publice, prin definiție, nu pot face parte dintr-un grup de dialog civil. Aș vrea de asemenea să vă spun că există și alte foruri în care s-a discutat despre agricultură. atrag atenția asupra rețelei privind uh, agricultura și dezvoltarea rurală și asupra rețelei europene de inovare și parteneriate europene. Deci sunt două foruri foarte importante unde se pot discuta politicile de dezvoltare rurală sau alte uh, elemente din politica agricolă comună. S-au pus și niște întrebări mai specifice și despre situația dificilă de pe anumite piețe, cum ar fi fructele și legumele, cum ar fi, de exemplu, piersicile și alte fructe cu sâmburi. implementarea prevederii privind organizațiile de producători. Vom avea posibilitatea de a discuta mai în detaliu acest subiect atunci. Trebuie să vă spun că în toate aceste privințe legate de piață, Comisia monitorizează de aproape situația și va folosi toate posibilitățile procedurale pentru a face față situației. Suntem conștienți de ce se întâmplă pe piața piersicelor în Grecia, în Spania, în Italia. Știm de asemenea și uh, că au crescut importurile din țări terțe și analizăm cu mare atenție această situație și de asemenea analizăm posibile măsuri pe care le putem lua. Știm de asemenea ce se întâmplă și cu producătorii de anumite fructe, cum ar fi afinele, de exemplu, în Polonia, unde piața locală este foarte afectată. În legătură cu coacăzele negre, mă scuzați, în Polonia, nu afinele. Acum, referitor la roșii. Și problema cu Marocul. Trebuie să vă spun că am aplicat actele de bază și cele delegate în ceea ce privește acest sistem. Și au avut loc discuții foarte intense cu Marocul în contextul sistemului Enterprise pentru roșii. După clarificarea aspectelor de natură tehnică, situația e următoarea. Se aplică actele de bază și pentru calcule se folosesc prețurile generale, prețurile per ansamblu la roșii, în funcție de procedura stabilită. S-a pus o întrebare în legătură cu protecția indicațiilor și denominațiilor de origine geografică în acordul de liber schimb, dar și în cadrul acordului OMC. Trebuie să vă spun că în toate acordurile de liber schimb cu toți partenerii noștri, prin definiție, din oficiu avem un capitol privind protejarea indicațiilor geografice. Avem asta cu Canada, unde totul a fost acordat cu succes. Același lucru a fost uh, prezent și la negocierile foarte dificile cu uh, Africa de Sud, cu regiunea Africii Australe. Și avem și acest capitol și la negocierile cu Mercosurul, care nu sunt neapărat foarte active acum. Și avem același lucru și la negocierile cu SUA, la acordul de liber schimb. Referitor la OMC, încercăm să promovăm cât mai mult protecția indicațiilor geografice, însă știm că există mai multe grupuri de țări membre OMC. Unele preferă să protejeze mărcile, de exemplu, numele de mărci, însă există și un grup care sprijină protecția indicațiilor geografice. Deci suntem foarte activi în această privință și încercăm să convingem și alți membri ai Organizației Mondiale a Comerțului să extindă registrul, să impună un registru obligatoriu și de asemenea să impunem un nivel mai ridicat de protecție la indicațiile geografice alimentare. Deci ca la vin și la spiritoase, cam același nivel de protecție. S-au mai pus alte întrebări legătură cu restricțiile Sanco. restricții și în ceea ce privește instrucțiile fitosanitare impuse de Rusia. După cum știți, e foarte greu să rezolvăm această problemă, deși Rusia este o țară membră OMC. Acordurile SPS, bineînțeles, sunt uh, încheiate în cadrul OMC, însă încercăm să soluționăm această problemă și să înlăturăm uh, barierele pentru exporturile de produse europene, inclusiv carnea de vită din România. Avem o poziție și o politică foarte clară în ceea ce privește aceste aspecte fitosanitare care sunt uneori greu de soluționat. E, de exemplu, avem și febra porcină africană, o, am avut o problemă cu asta și încercăm să-i convingem pe partenerii noștri comerciali să aplice uh, regulile internaționale, standardele internaționale pentru a împiedica orice restricții neîntemeiate. Să știți că nu întotdeauna e ușor să ajungi la rezultate imediate. De ce nu am vorbit despre silvicultură? Știu că e un subiect important pentru anumite state membre. Nu am uh, vorbit despre o serie de alte chestiuni care cu siguranță vor fi aduse în discuție la următoarea ședință a Comisiei Agri. Referitor la silvicultură, da, e un domeniu important. Nu avem o politică comună în ceea ce privește silvicultura, însă DG Agri a colaborat îndeaproape cu statele membre pentru a elabora o strategie în domeniul silviculturii și de asemenea suntem foarte activi în ceea ce privește negocierile legate de acordul baltic din domeniul silviculturii. Știți că acolo e încă nevoie de înlăturarea anumitor obstacole la nivel internațional. Probabil că sunt și mai multe alte chestiuni pe care ar fi trebuit să le abordez. Da, o altă întrebare importantă, lanțul de aprovizionare alimentară. Întreabă o chestiune foarte importantă. TG deci, Agri participă pe deplin, a participat pe deplin la redactarea unei comunicări pe acest domeniu, deoarece agricultorii sunt foarte importanți și ar trebui ca poziția lor în cadrul lanțului alimentar să fie consolidată. Ceea ce privește organizarea comună a pieței. Aici avem mai multe instrumente pentru a ajuta pe fermieri să se asocieze și să negocieze colectiv pentru a obține un preț de vânzare a produselor lor, însă e clar că mai trebuie discutate o serie întreagă de elemente și am înțeles că trebuie să monitorizăm mult mai îndeaproape situația și că la un moment dat va trebui să venim cu o propunere concretă în fața dumneavoastră în legătură cu această problemă al lanțului alimentar și a prețului pe care îl obțin agricultorii. Acum, înțelegerea cu ICNN în ceea ce privește folosirea pe website a unor elemente care ar putea crea probleme pentru indicațiile geografice, mai ales pentru producătorii de vin. Am luat legătura cu această organizație. Recent au dat dovadă de ceva disponibilitate pentru a discuta cu noi. Probabil că a, mai este problema alimentelor organice. Nu am, am referit la asta acum, însă după cum v-am spus deja, în septembrie e prevăzut o discuție pe această temă a alimentelor bio-organice. E greu să mă refer la acest subiect uh, în doar câteva secunde, să dezbaterea de la începutul lunii septembrie cu siguranță vom avea mai multe elemente. Etichetarea laptelui acum. S-a pus o întrebare în legătură cu asta. Nu pot să vă spun decât că e o chestiune pe care o analizăm în momentul de față. Pregătim o evaluare în ceea ce privește etichetarea lactatelor. Va avea loc după aceea un follow-up. Trebuie să mă opresc aici. Președintele îmi indică faptul că am vorbit prea mult. Încă o dată, vă mulțumesc pentru atenție și pentru întrebări. Probabil că nu am răspuns la toate întrebările dumneavoastră, însă sunt sigur că Mai târziu, în această după-amiază, veți avea ocazia să primiți răspunsuri, deci dacă nu astăzi, atunci la următoarea noastră ședință în comun din luna septembrie. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Ați uh, abordat multe din uh, chestiunile puse în discuție astea aici. Nu am vorbit doar despre politica agricolă, ci și despre siguranța alimentară și despre alte chestiuni. Deci, încă o dată, vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Îmi cer scuze pentru faptul că a trebuit să vă controlez cu strictețe în ceea ce privește timpul uh, intervențiilor dumneavoastră. Mulțumesc și directorului general pentru prezentarea acestor opinii. E bine că putem discuta despre toate acestea înainte de începutul vacanței de vară. După uh, această vară vom avea o primă reuniune, după diferite uh, reuniuni și cu agricultorii. Să nu uităm că și azi dimineața am avut reuniunea coordonatorilor când am discutat despre toate aceste chestii. Am, chestiuni. Am discutat despre actele delegate, despre sectorul lactatelor, despre lapte și, despre de- și trebuie să vă spun că deciziile care se vor adopta cu privire la lapte vor ține de uh, Consiliul de Ministri, de um, majoritatea care se va întruni acolo. Astăzi la coordonatori am vorbit mult și despre negocierile dintre SUA și UE. Trebuie să vedem ce se va întâmpla cu diferitele acorduri comerciale între Uniunea Europeană și diferitele țări terțe. E unul din aspectele cele mai importante pentru agricultură. Ce se va întâmpla de asemenea și la nivel intern, pe piața noastră. S-a vorbit, de exemplu, despre fructele cu sâmbure, uh, S-a vorbit despre coacăzele negre. Trebuie să vedem cum evoluează situația. și va trebui să urmărim deci îndeaproape situația, după cum spuneam, și vom discuta și la următoarea noastră ședință a Comisiei Agre. Deci, încă o dată, îi mulțumesc domnului Pleva, domnului director. Noi nu mai avem alte întrebări. Acei colegi care nu au primit un răspuns astăzi, cu siguranță vor avea ocazia să îl primească pe viitor. S-au pus astăzi foarte multe întrebări. Încheiem deci discuțiile la acest punct, mulțumindu-i încă o dată domnului director general. Programul nostru este în continuare foarte încărcat. Mai avem încă foarte multe puncte pe ordinea de zi. Aș vrea deci să-i uh, mulțumesc domnului director general, să-i spun la revedere. Îmi închipui că mulți colaboratori rămân aici. Trecem la punctul 5, buletul general al Uniunii Europene pentru anul 2015. E o procedură prin care raportorul ne va prezenta acest punct, însă să nu uităm că nu prea avem timp la dispoziție. Domnul Iar ne va face această prezentare, deci vă rog să o faceți uh, cât mai repede. Da, foarte pe scurt, ați spus că suntem în procedura de urgență și din cauza alegerilor avem, vrem să ne încadrăm în limita de timp, de aceea acest raport e disponibil doar în limba engleză, vă rog să înțelegeți. Mă voi grăbi cât pot acum să vă spun ce ne dorim să uh, corectăm ce am propus și așa mai departe. În ceea ce privește amendamentele, data era de 25 iulie 2014, ora 12. Acesta este termenul de depunere al amendamentelor. Noile idei sunt oricând bunevenite, deci până vineri 25 iulie la ora 12. Și cât de scurt. Despre ce e vorba? La Rubrica 2. Vedem 49,15 miliarde credite de plăți, credite de angajament și suma pentru creditele de plăți. Observăm că și bugetul agricol este este aici, nu a putut nici el să fie crescut. În propunerea mea, Într-un prim pas, toate reducerile care au fost propuse de Consiliu au fost corectate. Am, am prezentat din nou propunerea Comisiei pentru că mi se pare că am găsit niște variante mai realiste. Apoi, am mai spus că statele membre trebuie să facă tot ce le stă în putere astfel încât calculele pentru proiecte sub, să poată fi plătită, plătite. La Comisia pentru Bugete ați văzut ce s-a întâmplat ca o adevărată strategie, pro- tragedie, proiecte care au rămas din cealaltă perioadă care trebuie să fie finanțate, dar de multe ori statele membre uită acest lucru, nu mai există bani noi, de aceea e nevoie de claritate bugetară. Există proiecte din fosta perioadă de finanțare care trebuie finanțate în continuare și există noi proiecte de ca, pentru care are nevoie de noi fonduri. Apoi am vorbit cu, cu mai mulți colegi și cu doamna Astrid Luling și în ceea ce privește scăderea bugetului pentru apicultură, am zis că aceasta nu trebuie să aibă loc, există o simpatie mare pentru apicul, apicultori și de aceea nu ne dorim să existe acea reducere bugetară. Un ultim punct, acolo spun că, la fel ca înainte, un punct central trebuie să fie și în primul și la doilea pilon poziția statelor membre. Aș fac un apel ca la alte, ca la toate pro programele, cuvântul cheie să fie de birocratizarea, mai ales pentru programele lapte și fructe în școală. Și aici dorim ca Consiliul să nu efectueze reducerile propuse pentru programele în școală, lapte și fructe în școală. Pe de o parte, din cauza aspectelor financiare, pe de altă parte, trebuie cu toții să avem grijă ca aceste programe, mai ales pentru cei care le folosesc, să nu fie o povară birocratică. Cred că au o valoare mai mare decât am crede în practică. Trebuie să se facă niște analize, să vedem de ce în anumite locuri programele nu sunt puse în aplicare. Și aici are și faptul că birocrația este mult prea mare. Mulțumesc, domnule președinte, cam asta ar fi. <clears throat> Mulțumim. Sunt, există întrebări sau comentarii? Din nou câte un minut pentru fiecare vorbitor. Aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Sunt un membru nou în această comisie, spune domnul Carthy. Am primit acest document într-o singură limbă în această dimineață la ora 10, iar termenul de depunere a amendamentelor e la sfârșitul săptămânii. Luând în considerare faptul că există atât de mulți membri noi, foarte mulți dintre noi nu avem personalul de care e nevoie încă, și e important acest proces bugetar și implicațiile pe care le are pe anul viitor și anii următori, aș vrea să întreb dacă e ceva obișnuit să existe un interval de timp atât de scurt, nu există niciun alt mecanism în această comisie astfel încât să fie extins acest termen de depunere a amendamentelor. Am avut pauza electorală, acum vine pauza de vară, așa că mă tem că suntem legați la mâini. Înțeleg ce doriți să spuneți și înțeleg îngrijorările pe care le aveți. Însă trebuie să aveți încredere în membrii care sunt aici de mai mult timp. Aceștia vor supraveghea situația și vă mulțumesc pentru înțelegere. doamna Schreier. Mulțumesc! Colaboratorii mei mi-au spus că e vorba de 050308 și apoi se va vorbi despre organizațiile de producători, a căror putere trebuie să fie consolidată. Organizațiile de producători sunt foarte importante, de asemenea și fermele familiale. Și în sprijinim ce ne-a spus Comisia Europeană în acest sens, când vine vorba de buget și bugetul pentru acest tip de organizații. Colegii mei, de pe partea stângă, trebuie să depunem amendamente sau ne convine? Dacă nu, vom înmâna un amendament. Vă mulțumim, domnul Rode are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca făcută. ALDE, în principiu, poate să sprijine acest aviz. Doar că majoritatea în ALDE nu e pentru aceste programe cu lapte și fructe în școli. Nu suntem atât de încântați, nu e ceva nou, știți deja. Și de aceea vom depune și un amendament în acest sens și nu suntem de acord cu creșterea bugetului pentru aceste programe. Însă, în rest, sprijinim textul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Domnul Vongen. Aș dori să îl sprijin pe colegul meu din Irlanda când a spus că puțin mai mult timp ne-ar prinde bine. Răspunsul care ni s-a dat ar fi tipică pentru ce credeam despre Uniunea Europeană înainte să vin aici și e conformă cu ce cred oamenii din țara mea despre Uniunea Europeană. Am avut deja alegerile și dacă îi avem atât de multă încredere în oamenii de aici, aceștia ar fi tot aici, însă nu au fost realeși. Așa că cum, ce putem face noi cu niște avize la care nu am avut timp să ne uităm? Am avut alegerile cu un motiv. Îmi pare rău dacă zic ceva inconvenient, dar sunt unul dintre acest tip de democrați. Domnul Rode, din nou. Aș dori să răspund și eu la acestea. Sunt un membru nou, nu în Parlament, însă în această comisie. Vorbim despre un aviz. Un aviz cu maxim 15, 1500 de cuvinte. Ar fi fezabil să fie citit acest aviz și să se decidă o poziție în câteva zile apoi școlile, programele cu lapte și fructele, laptele și fructele în, școli, în școli nu sunt elemente noi, așa că această muncă ar putea să fie dusă la bun sfârșit. Mulțumim, doamna Senera. Eu también quiero... Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să mă alătur comentariilor făcute de alți colegi în ceea ce privește termenul stabilit, pentru că mi se pare că nu se dă dovadă de seriozitate când e vorba de un buget atât de important pentru viitorul agriculturii și nu e normal ca să avem doar două zile la dispoziție pentru a prezenta amendamente. În al doilea rând, din puținul pe care l-am văzut până acum, mi-am dat seama că există o reducere importantă la dezvoltare rurală. Și aș vrea, în primul rând aici, să uh, manifest dezacordul nostru față de această reducere și vreau să știu care sunt liniile bugetare care vor fi afectate de această reducere. Mulțumim. Domnul Iar, aveți din nou cuvântul. și fermierii așteaptă acest proiect, așteaptă proiecte de dezvoltare rurală, Comisia pentru bugete așteaptă avizul nostru. Dacă nu îl oferim, atunci nu vom putea să ajungem la obiectivele noastre. Înțeleg îngrijorările colegilor, dar consider că facem tot ce ne stă în putință. Domnul Iar. Doriți să luați cuvântul din nou? domnul Flanagan. La două luni după alegeri nu avem încă un birou aici, nu avem un telefon. Dacă am avea un birou în care să stăm, să citim aceste documente importante și un telefon, să dăm telefoane, dacă toate ar sta așa, am fi avut timp să facem asta. Dar deocamdată suntem niște nomazi care se plimbă prin această clădire fără telefoane. Nu Totul nu începe aici, începe de la organizare, așa că dați-mi un telefon, dați-mi un birou și voi citi ce mi-ați scris și apoi îmi voi forma o părere. Bine, spune domnul președinte, cred că unii, unora le merge mai rău decât noi. Domnul Iar, da, și pe mine m-a enervat termenul de depunere a amendamentelor, la fel ca pe colegii mei. Însă, Trebuie ca totul să meargă cât de repede e posibil, să ajungem la adoptare cât de repede. Fie că vorbim de cei afectați, da, sunt mulți cei implicați, așa că la ei trebuie să ne gândim și să ne mișcăm rapid. Ca să vă încurajez, trebuie să vă mai spun câte ceva. Nu e ultima oară când discutăm despre buget, vom mai avea timp să discutăm despre el și apoi spre noi colegi. De fapt, marile bătălii se dau pentru bugetul pe șapte ani, totdeauna. Avem o revizuire la jumătatea termenului și avem acest șapte ani. Acest buget anual despre care discutăm acum este introdus în cel pe șapte ani. De aceea e foarte greu când stabilim sumnele, pentru că există acele discuții după aceea. Această bătălie a început deja și noi am discutat deja foarte mult între noi, de aceea vă rog să dați dovadă de înțelegere pentru că trebuie să ținem cont de cei pe care îi, va, îi vor afecta toate acestea și de aceea bugetul trebuie să fie stabilit cât de repede. Apoi vom vedea ce se va mai întâmpla în comisie, probabil la conferința președinților se mai pot clarifica anumite aspecte, cum spuneam și pe mine m-a necăjit acest termen de depunere ale amendamentelor, pentru că niște discuții detaliate nu sunt posibile în acest timp scurt. Apoi, organizațiile de producători, prima întrebare pe care am primit-o, să vedem dacă e prea puțin, da, e nevoie de un amendament. Am ținut cont de sfatul dumneavoastră. Dacă totul e suficient, bine, dacă nu, trebuie să mai discutăm. Apoi, programele lapte și fructe în școli. Sunt uh, puțin mai sceptic, dar cunosc și părțile bune din program și de aceea Da, trebuie să existe în continuare aceste programe, dar să nu mai fie povara birocratică atât de mare, pentru că folosirea programelor în micile instituții e foarte dificilă și de aceea renunță la aceste programe pentru că povara birocratică e mult prea mare. Și noi ne-am dorit să fie o poveste de succes. Am avea nevoie de mai mulți bani pentru program dacă cei care vor să-l folosească ar sta la coadă. Apoi al doilea pilon, reducerea de acolo. Trebuie să fim atenți pentru că nu mai avem acel uh, plan pe termen mediu pentru întregul buget. E un grad mare de flexibilitate aici și statele membre sunt cele care pot să aleagă care sunt punctele cele mai importante pentru ele. Din nou, cât de repede am putut și îmi cer scuze, nu eu am stabilit acest termen de depunere al amendamentelor, nici președintele, președintele comisiei. Trebuie să discutăm, să ne mai pregătim. Mulțumesc! Mulțumesc! Până vineri puteți să Depuneți amendamente, iar apoi, la data de 3 septembrie, va avea loc votul în comisie. Ne pare rău că termenele sunt atât de strânse. Trecem la punctul 6, schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și lapte și îi urez bun venit directorului general domnul Corte, care e responsabil pentru analize economice și comunicare. Acesta ne va prezenta schemele, aceste programe în școli. Noi sprijinim aceste programe, sunt foarte importante și aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a spune câte ceva despre numărul de state membre care sunt pentru schimbarea bazei legale la articolul 43 din tratat, ceea ce ar însemna că Parlamentul își pierde puterile de codecizie pe substanță în această propunere. Contăm pe sprijinul Comisiei și considerăm că are aceeași părere cu privire la interpretarea tratatului ca Parlamentul. Domnule Corte, aveți cuvântul. Vă rog să țineți cont că nu prea avem timp. Well, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru oportunitatea pe care mi o oferit de a face o scurtă prezentare a acestei propuneri pe care Comisia a adoptat-o pe 30 ianuarie și care a fost deja dezbătută în detaliu la Consiliu. Deci uh, suntem foarte mulțumiți că acum și la Parlament se face o dezbatere a acestei propuneri și așteptăm o cooperare strânsă cu dumneavoastră, în special cu raportorul, pentru a ne apropia și mai mult uh, încă de la toamnă. Foarte pe scurt, pentru că înțeleg că nu aveți mult timp la dispoziție. Aș vrea să fac trei comentarii. În primul rând, Aș vrea să menționez pe scurt care este obiectivul acestei propuneri, pentru că e important să uh, verificăm un pic uh, obiectivul nostru principal și uh, deja s-a vorbit pe această temă în această după masă. În al doilea rând, care sunt principalele elemente și în al treilea rând, aș vrea să vă prezint un pic ce fel de dezbatere vă așteaptă ținând cont de capacitatea noastră colegislativă cu Consiliul. Deci, revenind la obiectiv. Noi la comisie am uh, a făcut un studiu de impact uh, foarte extins pentru a vedea care este valoarea adăugată a acestui program. Deci, tot ceea ce vedem în această propunere se bazează pe o analiză foarte atentă și pe marginea consultărilor pe care le-am făcut și asta pentru a ne asigura că propunerea noastră este compatibilă cu principiul subsidiarității și că programul este gestionabil. Și am să mă întorc la acest aspect. De aici am uh, tras patru concluzii, am identificat patru elemente principale ale acestei propuneri. În primul rând, există o tendință uh, descrescătoare în ceea ce privește consumul de um, alimente proaspete, în special uh, fructe și legume în rândul tinerilor, al copiilor. În al doilea rând, există nevoia de a pune capăt obiceiurilor uh, alimentare negative în rândul copiilor. Dacă vedem care este problema obezităților, unul din trei copii între 6 și 9 ani sunt supraponderali sau sunt de dreptul obezi în 2000, uh, între 2008 și 2013. Deci trebuie să îmbunătățim aceste statistici. Al treilea element identificat, de asemenea important și eh, cred că există foarte puține programe unde am reușit să avem un contact real între UE și familiile europene și copiii europene, în special în zonele rurale. Există 30 de milioane de copii care au beneficiat până acum de pe urma acestui program, deci iată un exemplu foarte clar al felului în care Uniunea Europeană se poate apropia de cetățenii săi. Al patrulea element, și aici reiau un element care a fost prezentat mai devreme, e nevoie de o simplificare a sistemului. Deci uh, există acest program, dar dorim să reducem birocrația, să ușurăm munca statelor membre, să existe o mai mare flexibilitate pentru toate instituțiile implicate, pentru că acest program să desfășoare cât mai bine cu putință. Care sunt acum elementele cheie în această propunere? În primul rând, Dorim ca cele două scheme, cea a laptelui și cea a fructelor și legumelor, să um, se uh, fuzioneze, astfel încât acum vom avea un program unic, cu un set unic de reguli și cu o marșă mai mare de flexibilitate. Bugetul va fi cheltuit în conformitate cu proiectul nostru pe baza unei strategii multianuale care va fi identificată de statele membre cu obiective clare și priorități și cu un buget flexibil. Buget care va depinde de nevoile fiecărui stat membru și, la nivelul statelor membre, de nevoile fiecărei regiuni în parte. Banii alocați pentru aceste programe uh, vor fi um, mai mulți decât cei pe care îi avem astăzi pentru cele două programe. Avem un plus de 230 de milioane de euro anual 150 de milioane pentru fructe și legume și 80 de milioane pentru lapte. Simplificare, de asemenea. Am calculat că în jur de 30% sau 13% sau chiar 15% din cerințele uh, identificate astăzi vor fi înlăturate. E vorba de obligații de raportare, nevoia de a avea o strategie unică și o serie de alte elemente și acum n-am să intru bineînțeles în detaliu, dar care simplifică sistemul în ansamblul său. Există și elementul flexibilității. Bineînțeles, participarea la aceste programe este pe bază voluntară pentru statele membre, iar uh, distribuția de lapte, fructe, legume uh, sau uh, unele, doar unele dintre ele este la dispoziția statelor membre. Care sunt eventualele uh, probleme care vor apărea în cadrul dezbaterii pe care, sau negocierii pe care o veți începe acum? Domnul președinte a menționat problema temeiului juridic și aici pot să vă asigur că am făcut um, o propunere care se bazează pe articolul 42 și 42.3, care preved o participare deplină a Parlamentului în această procedură legislativă. Consiliul, așa cum spuneați, a ajuns la uh, un aviz unanim că um, temeiul juridic nu este cel potrivit și că ar trebui să fie în locul articolului 42 și 42.3, articolul 43.3. Al doilea comentariu, referitor la produsele care pot fi oferite prin acest program. Statele membre au opinii divergente în acest domeniu, dar ideea generală este că ar trebui să se ofere mai multe produse, nu doar lapte, fructe și legume. Și s-au făcut foarte multe propuneri în acest sens. Este un element asupra căreia dorim să um, avem o dezbatere mai extinsă cu dumneavoastră, să implicăm și Parlamentul, dar obiectivul principal este acela de a simplifica, de a avea un program gestionabil și de a ne asigura că, într-adevăr, banii, acești puțini bani existenți, să fie cheltuiți astfel încât impactul să fie maxim. Și asta ne aduce din nou la problema subsidiarității și a studiului de impact aferent. Al treilea punct pe care l-aș menționa pe scurt este problema alocării sau realocării banilor disponibili pentru programul de produse lactate. Acum trebuie să ajungem la un acord pentru a vedea cum se împart banii între statele membre pe viitor. Vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați oferit această oportunitate și aștept cu nerăbdare să avem dezbateri cu comisia dumneavoastră pe marginea propunerii. Mulțumesc. Așteptăm acum să vedem uh, diversele intervenții. În primul rând, domnul Andriu și după aceea uh, Ramos uh, Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac câteva precizări. Am uh, înțeles din prezentarea dumneavoastră că sunteți destul de satisfăcut, dar din punct de vedere al temeiului juridic, e vorba de articolul 42 3, nu știu dacă putem avea o precizare formală la nivelul Consiliului, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră este că uh, serviciul juridic s-a pronunțat, dar uh, că uh, lucrurile sunt dezbătute în continuare. Și problema um, alocărilor bugetare pentru statele membre. Uh, unele state membre Uh, fac apel la uh, alocările istorice, altele doresc să obțină o altă partajare a banilor. Și vreau să vă întreb dacă e vorba de nevoile fiecărui stat membru și în funcție de acestea se vor hotărâ alocările bugetare sau un alt criteriu. O a treia întrebare, pe care ați evocat-o deja parțial, se referă la procesul de evaluare pentru aceste programe, pentru a vedea care este evoluția obiceiurilor alimentare ale tinerilor și ale copiilor. Dumneavoastră ați vorbit și ați menționat studii făcute, nu știu dacă ne puteți da și câteva exemple astăzi. Mulțumesc și acum, doamna Ramos Garcia, un minut, vă rog. Da, uh, vreau să vă fac două întrebări. În primul rând, de ce Comisia Europeană s-a opus unei propuneri făcute de Spania, care mi se pare interesantă, și anume aceea de a extinde acest program către produsele procesate, iaurturi, sucuri, atunci când nu există un nivel de grăsimi sau de uh, zahăr ridicat, atunci când Comisia Europeană realizează niște controle foarte stricte pentru zahăruri și pentru grăsimi, pentru aceste produse transformate, procesate, cred că acesta ar reprezenta un avantaj. Un alt element pe care l-aș menționa este că partajarea fondurilor ar trebui să se facă așa cum se face în sectorul fructelor și legumelor, ținând cont de regiunile mai defavorizate din fiecare țară și de nivelul populației uh, de copii, care nu este omogenă, deci trebuie să ținem cont de realitatea existentă în fiecare teritoriu. Cred că ar fi interesant să ținem cont de aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Petil. Doamna Petil, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Croația nu face parte din aceste programe despre care ne vorbiți dumneavoastră. Sunt programe care sunt finanțare din bugetul european. Croația nu a fost implicată. Totul s-a făcut din bugetul național, s-a finanțat din bugetul național. De aceea pe mine mă îngrijorează să aud acum de faptul că se folosesc criterii istorice pentru următoarele programe. Ar putea să ducă la o defavorizare a Croației în cadrul programului. Școlarii din Croația și interesele lor sunt puse astfel în pericol când vorbim despre o asemenea alocare financiară în programe pe viitor. De aceea cer Comisiei să găsească o soluție la această problemă pentru în, uh, viitor, în viitoarele alocări financiare. Croația, ca nou membru, să nu fie defavorizată față de celelalte state din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la fuzionarea acestor două programe, eu am câteva semne de întrebare. E vorba de programe care nu datează din aceeași epocă, care nu au aceleași obiective și, prin urmare, nu au aceleași condiții de implementare și de distribuție. Așa că aș avea și o întrebare referitoare la dificultățile cu care ne vom confrunta în urma acestei fuziuni Mă refer în special la furnizori care vin din sectoare de activitate diferită, de felul în care se vor organiza aceste programe, um, acumularea de sarcini, care nu va fi ușor de gestionat, și campania publicitară care trebuie făcută, pentru că obiectivele sunt foarte diferite. Deci, mi se pare că sub uh, pretextul uh, simplificării prin uh, fuziunea acestor programe, cred că rezultatele sunt exact cele opuse celor scontate de comisie. Mulțumesc. Domnul Kalinowski, vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să spun că um, Lista de produse disponibile pentru aceste programe n-ar trebui să includă doar laptele și fructele și legumele, ci și produsele procesate, cum ar fi, de exemplu, laptele cu arome, iaurtul cu nivel scăzut de grăsimi sau sucurile. mai ales că acestea ar fi foarte atractive pentru utilizatorii finali, pentru copii. Mulțumesc, doamna Sandra și după aceea domnul Noice. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la criteriile utilizate pentru aceste programe. Pentru că mie mi se pare că, în afară de promovarea consumului de lapte, fructe și legume, ar trebui să avem și un alt obiectiv, și anume acela de a promova consumul produselor locale și de sezon. Și mai mult decât atât, să includem și produsele ecologice, tocmai pentru a crește consumul uh, producției agricole ecologice și să se cunoască mai bine ce înseamnă producția locală, să se promoveze circuitele locale, producția de sezon și așa mai departe. Mulțumesc! Pani poseł Neuchel, następnie pan poseł Michel Neuchel și după aceea domnul Dantin. Neuchel, domnule președinte. Eh, ich hätte noch einen... Nu-i nimic. Aveam și eu o observație. În ceea ce privește obiceiurile alimentare ale copiilor și schimbarea acestora, trebuie să se înceapă foarte devreme. Aceste programe care sunt uh, câteodată în instituții educaționale, câteodată în școli descrise. Așa că întrebarea mea e dacă putem vorbi și de instituții educaționale pentru copii sub șase ani, de exemplu, creșe. Eu cred că ar fi foarte bine. Cu cât mai devreme se începe, cu atât e mai bine, cu atât îi ajută mai bine pe copii. Și atunci și acțiunea acestor programe poate fi îmbunătățită. Dante, następnie pan pos, pani poseł Rope. Domnul Danten și apoi doamna Rope. Mulțumesc. Intervenția mea se referă la metodă. Exact în urmă cu un an am discutat încă o dată despre o serie de texte în cadrul reformei PAC. Noi, parlamentarii, am depus un număr foarte ridicat de amendamente referitoare la aceste chestiuni și la programul privind schema de distribuire de fructe și legume în școli, dar și cea de lapte. La trialog, Comisia s-a opus unui număr mare de propuneri venite din partea noastră. Din fericire, unele dintre ele totuși se regăsesc în text – Însă ce înseamnă asta? S-a modificat un text care a intrat în vigoare uh, în, acum șase luni și peste un an va trebui să facem din nou o comunicare pe marginea unui nou text în circumscripțiile noastre. Deci în permanență tot vorbim despre simplificare, însă iată că modificăm tot timpul aceste texte. Propunerile pe care le avem astăzi aici ar fi putut fi incluse acum un an din start. Multe enunțuri, văd eu, au fost făcute în cadrul trialogului. La trialog am ajuns la un text cu progrese, progrese pe care nu le mai regăsesc în propunerile de astăzi. Deci la ce mai ce rost mai are să negociem dacă anul următor produsul negocierii este practic dar la o parte, deși a făcut obiectul unui acord politic. Fraier, Vă mulțumesc. Aveți cuvântul. Eu uh, am fost membru în Parlamentul Olandei și m-am ocupat uh, de acest dosar, spune doamna Schreier Pirek, vorba de schema de distribuirea laptelui în școli, de fructe și legume. Toată lumea a participat, producători, însă guvernul nu. Deci nu toată lumea are o părere pozitivă, însă eu cred totuși că, sper că acest program totuși să se mențină. Vă mulțumesc. Nu, că labai gerai, că... Rope. Domnule președinte, eu cred că e o idee bună să simplificăm această schemă și să o extindem. E bine de asemenea să reducem povara birocratică. Eu am uh, colaborat cu foarte multe școli pentru implementarea acestei scheme și trebuie să vă spun că e binevenită simplificarea achizițiilor publice în acest context. E foarte important din punct de vedere al controlelor, al locurilor de muncă și e important ca și copiii să vadă cum ajung aceste produse la ei cum sunt transportate până ajung la școli. Această schemă ar putea fi inclusă și în uh, programa școlară, într-un fel sau altul. În Lituania e important de asemenea ca toți copiii între 6 și 10 ani să primească uh, mese gratuite și lapte gratuit la școală. Avem o schemă națională care asigură acest lucru. Asta înseamnă că aceste programe sunt complementare. Deci trebuie să asigurăm complementaritatea acolo unde există deja programe asemănătoare. Vă mulțumesc. Cred că e foarte important să le dăm copilor o hrană nutritivă, sănătoasă. Însă trebuie să vă spun că sunt puțin sceptic. Nu știu dacă Uniunea Europeană trebuie să facă asta neapărat. Avem guverne în fiecare țară, la urma urmei, și presupuni că ar trebui să fie sarcina lor să facă aceste lucruri și nu a Uniunii Europene spune domnul Erickson. În țara mea nu am auzit pe nimeni care să spună că e nevoie de Uniunea Europeană pentru a le împărți banane copiilor la școală. Mulțumesc. Domnul Ferro. Mulțumesc. Ca să fac o comparație, spune domnul Ferro. Noul regulament nu evocă decât pe scurt uh, educația copiilor, nu se detaliază proveniența alimentelor. Eu cred că ar fi bine să profităm de ocazia de a modifica regulamentul pentru a încuraja distribuirea de fructe, legume și lapte de origine locală. E și o ocazie de a se sensibiliza copiii nu doar la igiena alimentară, ci și la noțiunea de producție locală. Majoritatea copiilor nu înțeleg uh, și nu apreciază faptul că anumite elemente pot proveni dintr-o anumită regiune sau, sau uh, locație. Vă mulțumesc, domnul Buda are cuvântul acum. Domnule Buda, aveți cuvântul? Pentru cei care au rezerve asupra listei uh, cuprinse aici în acest regulament, uh, ea apreciat-o ca fiind foarte scurtă, vreau să le spun că la articolul 23, uh, um, punctul 5, aici se face o exemplificare a fructelor care pot să facă obiectul acestei liste, lăsând posibilitatea țărilor să suplimenteze această listă în funcție de produsele locale pe care uh, acestea le au și uh, mă rog, le au la îndemână. Uh, subliniez faptul doar uh, ca o, necesitate simplificarea procedurilor de achiziție a acestor produse, astfel încât ele să fie efective la începutul anului și vă spun doar că în România avem acest program de foarte multă vreme și este, funcționează foarte bine. Dziękuję, pan poseł Rodach. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul, domnul Rodach. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș fi vrut să intervin în această dezbatere, însă după tot ce am auzit, cred că suntem aici toți experți alimentari în această sală. Vreau să vă amintesc că în tratatul de la Lisabona există un cuvânt de care ar trebui să ne folosim și anume subsidiaritate subsidiaritate. ce le dăm de să mănânce copiilor în grădinițe, în școli, asta trebuie să decide statele membre și la nivel regional. Mulțumesc! Ok, jest słowo pomocniczość, caracter też și social de Europy. Mulțumesc foarte mult! Mai există și aspectul social al Europei pe care nu trebuie să-l uităm. Domnul Fenegan are cuvântul acum. Mulțumesc. Eu am înțeles că am uh, construit Uniunea Europeană pentru a nu ne mai război și ucide între noi. Iată că am ajuns acum să hotărâm ce mănâncă copiii la micul dejun. Iar, iată, vorbim despre asta aici, în această comisie, unde nu am avut timp pentru a vorbi despre faptul că agricultorii irlandezi, de exemplu, nu își pot uh, vinde produsele, de exemplu, nici în Marea Britanie. Există fermieri care practic uh, sunt în pragul sinuciderii din cauza situației, iar noi stăm aici și vorbim, le dăm copilașilor kiwi sau banane? Eu le dau copiilor mei ce vreau eu, așa fac și vecinii mei și Uniunea Europeană nu are nimic de a face cu asta. Nu facem decât să ridiculizăm Uniunea Europeană prin astfel de discuții și acțiuni. Vă mulțumesc. Să nu uităm că e unul din programele europene cele mai populare. Însă oricum vom avea ocazia și pe viitor pentru a discuta și mai pe larg. Directorul ajung corte, însă pe scurt, dacă puteți, v-aș ruga. Mulțumesc. Referitor la temeiul juridic. Comisia nu trebuie să modifice nimic, își menține propunerea cu temeiul juridic. Deci procedură legislativă ordinară, e poziția oficială a Comisiei, nu se schimbă nimic. Deci aveți un motiv de satisfacție. În ceea ce privește sfera de aplicare a produselor, ce produse? Multe întrebări. În primul rând, produsele locale și organice sunt uh, prevăzute în mod specific ca posibilitate. Și vreau să confirm de asemenea și un alt uh, element spus aici. Conform articolul 23, articolul 5 din propunere, lista se poate extinde, pot fi uh, introduse și alte măsuri educative aici. Și la urmă, nu e un program voluntar, nimeni nu e obligat să participe, niciun stat membru nu e obligat, nici o școală, niciun părinte nu e obligat să participe, e o ofertă doar. Celelalte întrebări, distribuirea de fonduri și o întrebare specifică privind Croația, dacă îmi permiteți voi răspunde. Privind fructele și legumele, criteriile pe care le propunem e numărul de copii, populația de copii. E o dată statistică pentru lapte propunem o combinație între cantitățile folosite în ultima vreme și populația de copii. Deci e mult mai complicat și aici trebuie să discutăm mai mult, atât la nivel de state membre cât și aici, însă suntem conștienți că nu e ușor. Vârsta copiilor eligibili, de la 2 ani încolo. Deci începând cu vârsta de 2 ani e destul de clar și simplu. Și, domnule Danta, în ceea ce privește motivul pentru care facem această propunere după atâtea dezbateri. Avem două elemente noi. În primul rând, un raport din partea Curții de Conturi, de care am vrut să ținem cont, și o evaluare a sistemului lapte. Evaluare făcută de comisie. Am putut trage anumite concluzii pe care le-am inclus în această propunere. Vă mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de... Trebuie să vă spun că la punctul 6 vom avea un raport ulterior veți avea ocazia și atunci să vă exprimați uh, părerile și opiniile. După cum spuneam, punctul 7 acum, implementarea prevederilor privind organizațiile de producători, fondurile operaționale și programele operaționale în sectorul fructelor și legumelor de la reforma din 2007. E un raport care se bazează pe datele din 2007, 2008 și 2009 din statele membre. Comisia uh, spune că există în continuare anumite neajunsuri în acest uh, sector și de aceea a venit cu recomandările sale. Comisia speră să poată prezenta ulterior propuneri legislative pentru a revizui schema de ajutor pentru sectorul fructelor și legumelor în lumina dezbaterii și raportului de astăzi. Acum îl rog pe domnul director general adjunct Corte să ia cuvântul din nou. Ai cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Yes, we have done this report uh, because it is foreseen am redactat acest raport ce era prevăzut pentru organizarea comună a pieței. Trebuie să vedem care este impactul reformei din 2007, să vedem mai ales ce s-a întâmplat cu nivelul de organizare a organizațiilor de producători și a organizațiilor interbranșă. Care sunt principalele concluzii? Deci, în primul rând, trebuie să creștem și mai mult nivelul de organizare a producătorilor, mai ales în acele state membre unde producătorii sunt foarte puțin organizați. Să vă dau câteva cifre. Nivelul general a crescut de la 37,2% la 43,2%. Însă creșterea de la stat la stat și situația de la stat la stat e foarte diferită. În unele state e sub 10%, deci sub 10% dintre producători în sectorul uh, fructelor și legumelor sunt organizați. Bulgaria, România, de exemplu. Anexa 2 uh, conține această listă. În alte state, cum ar fi țara mea, în Olanda sau în Belgia, producătorii sunt organizați în proporție de 80%, deci diferența este foarte mare și asta e o problemă. De aceea cerem și contribuția statelor, uh, Parlamentului, mă scuzați, și a statelor membre pentru a face ceva prin asistență financiară, prin schimb de bune practici, de know-how și credem de asemenea că și timpul e un factor important aici, deoarece punctul de plecare e foarte diferit de la o țară la alta. Și unor uh, țări le trebuie mai mult timp decât altora. What these producer organizations then do. Dacă ne uităm la ce fac organizațiile de producători, ce măsuri au, și aici există dezechilibre. Multe organizații de producători colaborează în ceea ce privește marketingul, protejarea mediului înconjurător, bunătățirea calității, însă se face mult prea puțin în ceea ce privește gestionarea prețurilor. Și întrebările pe care le-ați avut pentru domnul Pleva, director general, se referă tocmai la asta, la lanțul de aprovizionare alimentar. Regulamentul prevede posibilitatea ca aceste organizații de producători să fie ajutate, de exemplu, în caz de criză, însă doar 2,8% din fondurile disponibile sunt folosite pentru așa ceva. Și cea de-a treia chestiune, a treia concluzie, de fapt, la care am ajuns. Regulile sunt complexe lipsește siguranță juridică pentru a înființa noi uh, organizații de producători și asta e ceva grav. Și în multe țări membre există această problemă. La Consiliu ni se spune asta de foarte multe ori. Și încercăm să facem ceva printr-un proces mai general, văzând care sunt toate regulile de implementare în ceea ce privește organizarea comună a pieței, pentru a simplifica uh, regulile și pentru a scăpa de birocrație. Vă mulțumesc pentru contribuție, o dezbatere importantă. Trebuie să vă spun de asemenea că la Consiliu a avut loc o discuție despre, modul, despre momentul în care Comisia va putea veni cu noi propuneri. Vedeți asta în concluziile noastre. S-a făcut și o declarație din partea Comisiei cu acea ocazie în procesul verbal de la Consiliu. Mie astăzi mi-e greu să-mi iau un angajament, <laughs> deoarece știți că și la comisie se schimbă acum, comisarii se schimbă structura noastră, deci aștept să fie numită noua comisie, după care cu siguranță vom reveni asupra acestei chestiuni. Vă mulțumim foarte mult și primii doi vorbitori Doamna Heranz Garcia, pentru maximum minut. Mulțumesc, domnule președinte. În noul meu minut, e păcat. Nu ne-ați spus dacă vom avea o nouă propunere legislativă. E întrebarea de un milion. Cu toții vrem un răspuns la întrebarea asta. Însă vă întreb următorul lucru. Eu cred că e important să creștem nivelul de organizare a producătorilor. La noi, în Spania, încă suntem în curs de a face asta. E important, din perspectiva ofertei, e important ca în lanțul alimentar producătorii să aibă o pondere mai mare. Se pare că la Consiliu nu se dorește o astfel de idee ca legea pe care o avem noi în Spania, de exemplu, privind lanțul alimentar. E tocmai ceva care îi ajută pe producători. Cred că peste luni ne veți prezenta acest document fantomă. Însă e important să țineți cont acolo și de gestionarea instrumentelor de criză, deoarece nu se acordă suficient atenție acestui fapt în noua organizare comună a pieței. Deci să nu uitați acest aspect. De asemenea, măsurile strategice mi se par foarte interesante. Ați spus că puțin bani sunt pentru cercetare, pentru producția experimentală. E păcat, pentru că asta e o cale de a crește competitivitatea și de a asigura niște venituri stabile producătorilor care trebuie să se lupte și cu concurența neloială care vine din țări terțe, uh, unde producătorii nu respectă nici măcar jumătate din cerințele comunitare. Deci, vrem o nouă propunere pentru a îmbunătăți acest sector. Mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Loazo. Merci. Il y a dans ce rapport... Mulțumesc. În acest raport e ceva foarte șocant. Se spune că problemele acestei, acestui sector sunt legate de lipsa organizării între producători. Nu, problemele vin din alte părți. Și în Franța, unde filierele sunt chiar bine structurate, au probleme. De exemplu, mâna de lucru clandestină, munca la negru. Sunt probleme care tot apar, așa cum am văzut și luna asta, cu producătorii de piersici și de nectarine în sud, uh, vestul, sud, uh, vestul Franței. E vorba practic de supraviețuirea livezilor franceze. S-a redus cu 30% suprafața uh, cultivată cu piersici și, și nectarine în doar 15 ani în această parte a Franței. Aguilera. Mulțumesc foarte mult. Și acum, doamna Aguilera. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la acest raport, aș vrea să vă spun că mi se pare că se concentrează mult mai mult pe aspectele negative. E drept că multe lucruri trebuie corectate, însă nu se menționează nici realizările făcute, cum ar fi, de exemplu, în ceea ce privește mediul înconjurător, investițiile sau îmbunătățirea serviciilor. În orice caz, după părerea mea, și sunt de acord și cu colega Ran, Erans din Spania, trebuie să vă spun totuși că, după părerea noastră, nu e nevoie de o schimbare radicală aici, ci trebuie să avem aceeași organizare comună a pieței la fructe și legume, să ne bazăm pe organizațiile de producători. E nevoie de o actualizare, de exemplu aplicarea unui regim pentru a pune capăt birocrației excesive. De asemenea, trebuie să stimulăm um, înființarea de noi organizații de producători. Însă nu neapărat mai multe organizații, ci o organizație de producători cu o pondere mai mare. La asta se referea și doamna Erans. E importantă dimensiunea acestor organizații, deci nu e nevoie de o schimbare radicală, ci de niște schimbări importante. Vă mulțumim. Și acum îi urez bun venit doamnei Iegle care a venit să vadă comisia noastră în acțiune în această după-amiază. Bine ați venit, domnul Andrew. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid. În ceea ce privește prezentarea raportului și a conținutului și în ceea ce privește cererea comisiei, cererea către comisie de a veni cu propuneri, mă întreb dacă n-ar fi bine să accelerăm raportul din proprie inițiativă pe care l-am prevăzut pe această temă a fructelor și legumelor E un raport făcut de noi și poate că am putea intra mai în detaliu și am putea aborda diferitele ipoteze de lucru pentru viitorul acestui sector. Și acum câteva lucruri simple. În ceea ce privește organizarea organizațiilor de producători, uh, Poate că ar fi interesant să ne gândim și la ajutoarele de la pilonul 2 pentru a-i ajuta pe producători să se organizeze mai bine. Sunt niște ajutoare care există, însă nu sunt suficient de mult evidențiate. Sunt niște ajutoare care le-ar permite producătorilor să accelereze înființarea de organizații. Mulțumesc. Pan Domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. Cireșele, producătorii de cireșe din țara mea, producătorii de coacăze negre, au de-a face cu niște probleme foarte grave. Prețurile nu doar că sunt uh, mici, sunt mult mai mici față de pro- prețurile de producție. Aceștia se așteaptă la un sprijin temporal, temporar, însă își doresc și o soluție pe termen lung. De ce grupurile de producători, de ce grupurilor de producători nu li se dă voie să facă prima fază a procesării? Ei își doresc să poată să o facă ei și își doresc ca Uniunea Europeană să-i sprijine în acest sens. Procesatorii primesc sprijin pentru modernizarea întreprinderilor lor. Nu ar trebui să fie posibil ca ei să fie forțați să accepte contracte cu producători din Uniunea Europeană? Mulțumesc, domnul Dorfman, pe scurt, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că ar trebui ca în acele puncte sensibile din acest punct să vorbim și totuși și de beneficii. Eu vin dintr-o regiune unde există cam 30 de vânzători de mere, acum existau, acum mai există aproximativ 2. Și mă gândesc la pro- mă gândesc la producerea de mere în întreaga Europa și că lucrurile stau asemănător. De, probabil, de aceea probabil ar trebui să ne gândim la o reformă și să vedem ce putem face împreună, ce nu ar trebui să facem sau la ce voi fi eu împotrivă e următorul fapt. Criteriile pentru producere să fie atât de joase încât să nimeni să nu le mai facă față. Cred că nu ar ajuta pe nimeni și să nu uităm că producătorii sunt cei care trebuie să aibă resursele financiare ca să poată să-și ducă la îndeplinire programele. De aceea trebuie să rămânem raționali și să fim atenți astfel încât producătorii de fructe și legume să fie ajutați la nivel european și să ținem cont și de componenta de investiții aici. Mulțumim, domnul Rope. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest program e unul important și necesar. Trebuie să ținem cont de faptul că situația în statele membre e foarte diferită. În unele state membre nivelul de organizare e de 10%, în altele de 80%. Procesatorii și producătorii se află și ei la niveluri diferite. În ceea ce privește Lituania, Aici, noi nu avem foarte multe organizații de acest tip. Producătorii cei mai mari sunt cei care au partea cea mai mare pe piață, în timp ce producătorii mici întâmpină dificultăți mari în a se organiza. Au probleme în ceea ce privește accesul la acel nivel. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe a include cât de mulți mici producători e posibil, astfel încât aceștia vor putea să participe pe piață într-un mod bun și astfel am putea să rezolvăm asemenea probleme cum, care țin de ocupare și așa mai departe. Mulțumim următorul vorbitor, doamna Schreier. Mulțumesc, foarte mult, domnule președinte. Când vorbim despre organizații de producători, atunci ne gândim că acestea sunt, da, bine organizate. E un lucru pozitiv. E vorba de niște companii care pot să fie de sine stătătoare și să se descurte, descurce cu fondurile lor. Însă e important și să vorbim despre inovații. Noi sprijinim inovarea și acest lucru l-a spus și anteorbitorul meu. E important și pentru fermieri, pentru afacerile familiale. Nu trebuie să uităm de această dimensiune. Mulțumim, doamna Peti. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Atrag atenția asupra faptului că un grad înalt de organizare în pentru producători e un element cheie și e foarte important, mai ales pentru țările în care acest grad este foarte scăzut. De aceea trebuie să ne gândim ce fel de măsuri putem să luăm astfel încât să putem să încurajăm astfel de organizații, pentru că astfel i-am putea ajuta pe fermieri să facă față mai bine provocărilor. Întrebarea mea e aceasta. Cine se ocupă la comisie de elaborarea unor asemenea măsuri și cum vreți să rezultați, să, să evaluați rezultatele și în ce termen? Trebuie să ne gândim strategic, dar trebuie și să avem resurse pentru niște măsuri bine țintite, astfel încât concurența noastră să fie crescută și să găsim noi piețe pentru produsele noastre. Vreau să știu care sunt măsurile și cine pune fondurile la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul domnul Dantan. Mulțumesc! Raportul care ne este prezentat face o sinteză a unor date culese în statele membre. Aș vrea să știu dacă astăzi sau în săptămânile următoare am putea avea o analiză mai completă în legătură cu modul în care diferitele țări au pus în practică această politică, deoarece S-au făcut uh, alegeri uh, fundamental diferite de la o țară la altă, însă în acest raport nu reușim să întrevedem dacă o anumită opțiune a dus la o eficiență mai mare sau nu într-o anumită țară, să zicem. Mi se pare important să putem vedea acest lucru printr-un astfel de raport. Am avea de învățat unii de la ceilalți. Am putea vedea pe ce cale trebuie să o luăm pentru a avea uh, un succes mai mare în ceea ce privește politica agricolă comună. Mulțumesc. Pani posel McIntyre. Da. Un punct foarte important. Acum are cuvântul doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta e un subiect care apărea și în raportul din propria inițiativă pe care l-am făcut eu pentru Parlament în martie, așa că e foarte important pentru mine și sper că veți fi mai îngăduitor cu timpul. Acum, după 15 ani, mai puțin de jumătate din producătorii europeni aparțin unei organizații și chiar dacă Comisia avea obiectivul de a avea 60% până în 2013. Pentru a fi atrăgători pentru producători, avem nevoie de o schemă care să fie mai eficientă și mai bine adaptată condițiilor de pe piață. O schemă care poate fi administrată mai ieftin, atât pentru organizațiile de producători cât și pentru agenții și avem nevoie de certitudine juridică, care ar duce la ratele rolilor mai mici și ar duce la mai puține nerecunoașteri. În primul rând, avem nevoie de o schemă mai atractivă. Trebuie să trecem de la concentrarea ofertei și marketing de parcă ar fi singurile activități sub schemă. Sunt obiective importante, însă nu trebuie să fie punctele centrale. Trebuie să fim foarte atenți astfel încât sprijinul pentru producție să nu ducă la supraproducție și să ținem cont de faptul că producția este reglementată de piață. E nevoie de productivitate, eficiența resurselor, toate acestea sunt importante pentru o creștere durabilă în întreaga industrie toate acestea ar reprezenta niște obiective mai bune în ceea ce privește schemele pentru organizațiile de producători. Așa că există un argument puternic să ne concentrăm pe cercetare și inovare și pe creșterea valorii produselor. Eu obiectez la faptul că grăbim această dezbatere, este foarte importantă și noi am uh, discutat timp de ore alte subiecte în această după-amiază. Vreau să-mi înregistrați această, această plângere, mai ales că îmi luați cuvântul. Președintele, ați vorbit 2 minute și 13 secunde, doamnă, așa că, de fapt, ați avut timp dublu față de colegii dumneavoastră. Știu că aveți un raport pe acest subiect și știu că uh, Vă interesează foarte mult subiectul. Domnul Nicholson. Domnule președinte, cred că trebuie să vă spun că dacă așa va fi condusă Comisia de Agricultură pe viitor, Dumnezeu să ne ajute. Cred că trebuie să ne întoarcem la sistem. În primul rând, această cameră nu e destul de mare pentru Comisie. Apoi, unii au putut să aibă niște discursuri lungi, alții pe subiecte foarte importante nu au avut această posibilitate. Mai avem două puncte pe ordinea de zi și eu cred că uh, Va trebui să vă întoarceți la coordonatori și să le spuneți cum va fi condusă această comisie, că dacă lucrurile vor merge așa cum am început astăzi, atunci dumneavoastră nu puteți conduce această comisie și noi puteți reprezenta pe cei care se implică pentru agricultură în această comisie în Uniunea Europeană. Cred că fiecare a avut minutul la dispoziție, am dat dovadă de îngăduință, însă sunt foarte multe subiecte pe care ar trebui să le înghesuim înainte de vacanța de vară. Doamna McIntyre a avut de două ori mai mult timp față de alți membri. Așa că eu cred că comentariile dumneavoastră au fost cam răutăcioase. Cu siguranță vom încerca să îmbunătățim gestiunea timpului pe viitor, însă pentru astăzi această ordine de zi pe care o avem, toate subiectele sunt importante. Nimeni nu a fost discriminat, în afară de doamna McIntyre, care a avut de două ori mai mult timp. Următorul vorbitor e reprezentantul comisiei. Aveți cuvântul. I was maybe a bit too pessimistic or I was going to was going to Mulțumesc. Am fost puțin pesimist, am mers prea repede în, am, prea optimist, am mers prea repede în prezentarea mea și ați pierdut subtilitățile. Însă s-au făcut foarte multe în ceea ce privește organizațiile de producători, în ceea ce privește mediul, inovarea, astfel încât acest sector să fie mai eficient. Vreau să se consemneze acest fapt. Uh, însă puteți citi în raport, în linii mari nu suntem mulțumiți de progresul care s-a făcut și mai rămân foarte multe de făcut. Domnul Andreu are totală dreptate în ceea ce privește fondurile suficiente sub al doilea pilon în programele de dezvoltare pentru a forma organizații de producători, dar cred că banii ar trebui să fie folosiți astfel de statele membre. Organizațiile de producători Acestea sunt, bineînțeles, doar o cale prin care micii producători pot să își pună la oaltă puterile, pentru că împreună sunt mai puternici decât singuri. Și despre asta e vorba aici. Și e important, reformele care au fost făcute sub PAC în următorii ani duc spre o orientare mai mare pe piață avem mai puține posibilități de, intervine, de a interveni acum față de ce aveam în trecut. De aceea responsabilitatea e foarte mare pentru sector. Aceste organizații de producători sunt un instrument foarte important pentru micii producători, astfel încât să își pună la oaltă puterile și să lucreze împreună spre un viitor durabil. M-a impresionat ce a spus doamna McIntyre și aș dori să continuăm această dezbatere, să o continui cu dumneai și cu toată comisia dumneavoastră să includem o posibilitate pentru organizațiile de producători să se implice și în faza a doua de procesare a, produ a produselor în contextul prețurilor. Cred că așa ceva ar fi posibil. Ni s-a spus situația cu acăzilor negre în Polonia și alte produse. Organizarea comună a piețelor presupune posibilități multiple pentru organizațiile de producători să intervină, dar, bineînțeles, ele trebuie să existe și să fie organizate. Toate aceste puncte și îmi pare rău că nu pot să spun mai multe astăzi, însă fiind un oficial al instituției trebuie să fiu atent, dar eu cred că vom avea oportunități destule să discutăm mai pe larg despre provocările importante care ne așteaptă în acest sector. Bardzo dziękuję. Mulțumesc. Vom avea un raport din proprie inițiativă pe această temă și vom cere la conferința președinților să avem acest raport. Aceasta a fost decizia coordonatorilor și acum trecem la punctul 8, dezvoltarea pieței produselor lactate și operațiunea pachetul cotelor de lapte. Este un raport foarte important care a dus la numeroase semne de întrebare, reticențe. l avem aici pe directorul adjunct general din partea comisiei care ne va prezenta situația. Raportul după conferința laptelui din septembrie 2013, conferința a cărei obiectiv era tocmai acela de a explora noile provocări cu care se confruntă sectorul produselor lactate în UE după eliminarea cotelor în 2015. Acest raport ne aduce elemente adiționale în dezbatere pentru a vedea cum putem gestiona mai bine piețele după eliminarea acestor cote obiectivul fiind acela de a veni cu mai multe propuneri acolo unde este cazul. Și aici este vorba de un raport din proprie inițiativă care, prin decizia coordonatorilor, îl vom cere la conferința președinților. Și acum uh, vă dau cuvântul, domnule Corte. Uh, ne gândim la posibilitatea de a amâna punctul 9 pentru următoarea întâlnire, ținând cont de momentul înaintat uh, al zilei și ținând cont de faptul că prosele ratate sunt un element foarte important. Domnule Corte, vă dau cuvântul din nou. Yeah, so here we go, another report. Da, iată încă un raport. Însă acesta, așa cum spuneați foarte bine, domnule președinte, este foarte important. Și Aș vrea să fac două clarificări încă de la început pentru această dezbatere. În primul rând, despre ce este vorba în raport. Este vorba de un raport clasic care vorbește despre pachetul um, laptelui, acordul asupra pachetului laptelui din 2012 și implementarea sa și după aceea partea de la finalul raportului, chestiuni mai degrabă de natură politică, care se referă la um, problemele care vor apărea în sectorul laptelui după eliminarea cotelor în 2015. La prima parte a raportului, care reprezenta de fapt intenția noastră inițială în elaborarea acestui raport, era să vedem ce s-a întâmplat după 2012 și să vedem cum au profitat statele membre de pe urma posibilităților oferite de organizarea comună a pieței. Aici am văzut uh, cum s-au organizat uh, producătorii de lapte, uh, așa cum s-a întâmplat și cu situația la pachetul fructelor și legumelor. Statele membre trebuie să aibă contracte obligatorii între procesatori și producători de lapte. În al doilea rând, fermierii au posibilitatea de a negocia în mod colectiv contracte. În al treilea rând, OCM-urile prevăd reguli specifice pentru organizații pentru a asigura un uh, adevărat dialog și, în al patrulea rând, există reguli care permit aplicarea acestor reguli pentru brânzeturi, pentru cele care au um, indicații de origine. Știu că 2012 uh, Um, e destul de recent, abia în urmă cu 2 ani, deci este o evaluare foarte rapidă și am ajuns la concluzia că 12 state membre au oferit contracte obligatorii între producători și procesatori. Există 28 de organizații recunoscute în statele membre. În patru din aceste state membre, organizațiile de producători au realizat um, contracte colective care au acoperit un proces ridicat din uh, producție. Și două state membre au aplicat acest regulament și pentru brânzeturi. Iată deci care este conținutul principal, partea factuală a acestui raport. Iar uh, spre finalul raportului, Comisia vorbește mai degrabă despre viitor și aici aș face trei comentarii principale, după care vom asculta dezbaterea. În primul rând, Comisia a stabilit un observator al pieței laptelui care funcționează la ora actuală și prin care obținem informații directe de la um, sistemul de comercializare, de la producători, informații actualizată în legătură cu tendințele înregistrate pe piață. Și aceasta ne oferă, ne oferă niște instrumente calitative și cantitative tocmai pentru a gestiona mai bine piața și pentru a anticipa ce se va întâmpla pe ea. Experiența noastră cu acest observator al laptelui este una pozitivă și am, avem uh, trei ședințe prevăzute pentru mâine chiar. În al doilea rând, uh, care este perspectiva pentru această piață a laptelui? Informațiile noastre uh, ne arată că tendința este una favorabilă și știu, bineînțeles, pentru că uh, Uh, și eu a trebuit să particip uh, la ședințe de ore întregi pentru a vedea ce vom face după 2015, cum va reacționa piața, uh, cum va reacționa legătura între ofertă și cerere și, bineînțeles, ar putea că să existe și perdanți, dar tendința pe care o observăm peste tot este aceea a unei cereri în creștere și a unui potențial de export din ce în ce mai mare. Și un ultim element pe care aș vrea să-l remarc aici, în câteva cuvinte, față de ceea ce a spus domnul Cleva în legătură cu aterizarea lină și în legătură cu dezbaterile de la Consiliu. Din păcate, n-am reușit să ajungem la o extindere a acestei aterizări line în ultimul an al regimului de cote. Comisia a făcut nenumărate încercări pentru a ajunge la un punct de plecare la nivelul Consiliului pentru un acord, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Acum este un pic cam târziu, așa cum s-a arătat aici și multe din uh, deciziile referitoare la investiții s-au luat deja, dacă nu chiar toate, uh, până de la sfârșitul lui aprilie, și iată ne aflăm în luna august, deci va fi foarte greu să mai facem ceva. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Corte. Și acum, doamna Petir, un minut, ca întotdeauna, vă rog. Îmi pare rău, dar nu avem timp la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport constatăm că se consideră că sectorul laptelui este unul stabil, dar din păcate nu pot spune asta despre ce se întâmplă în Croația și poate că motivele se regăsesc și în politica națională. În ceea ce privește rețeaua și piața nereglementată, am asistat aici uh, la o scădere foarte mare a capetelor uh, de bovine, de asemenea a producției, prețul uh, cumpărării laptelui este în scădere și acordurile realizate de mari operatori au dus la falimentul micilor operatori și a micilor producători pentru că ziua de astăzi importurile sunt din ce în ce mai mari la noi de lapte, brânzeturi și alte produse lactate și cred că avem nevoie de o poziție mult mai favorabilă pentru micii producători. Poate că am putea face mai multe pentru a-i proteja pe producătorii din Croația, pentru că altfel viața lor este pusă în pericol. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnul McCarthy, vă rog. Thank you. thank you Um, I do think uh, that Mulțumesc, domnule președinte. Be welcome the ending of the quota system is possibly Într-adevăr, eliminarea cotelor de lapte probabil că va fi unul din elementele cele mai uh, importante care vor marca viitorul acestui sector. Există elemente clare în raport și indicatori pozitivi, dar eu am anumite temeri pentru perioada de după eliminarea cotelor, care cred că nu este îndeajuns uh, monitorizată și posibilitatea ca marile corporații să se impună pe piață. Știu ce se spune în raport în legătură cu observatorul laptelui pe această temă. Acum, referitor la temerile pe care le avem pentru micii producători, pentru cei care se află în zone uh, mai puțin favorabile, vreau să vă întreb ce măsuri s-au luat pentru a corecta, corecta anomaliile pe măsură ce acestea apar, în special pentru micii fermieri. Și dacă vor exista măsuri pentru a evita implicațiile și pentru alte sectoare de activitate, nu numai cea a sectorului lactatelor. Mulțumesc! Domnul Serum. Pan poseł Serum. Domnul Serum. Eh, obrigado, Sr. Presidente. Eu já gostaria, antes de mais, de agradecer à Comissão Europeia. Domnul Serrao. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și uh, Comisiei Europene pentru acest raport. Este foarte bine că se deschide din nou această dezbatere și pentru conținutul care ne-a fost prezentat. Raportul Comisiei Europene explică în primul rând uh, poziția și situația actuală. Comisia Europeană recunoaște de faptul că nu avem la ora actuală instrumente destul de bune pentru a face față volatilității prețurilor, o volatilitate care va fi în creștere după eliminarea cotelor în 2015 și că nu avem instrumente pentru a face față consecințelor nefaste uh, ale uh, producției de lapte în regiuni defavorizate. Și aici am citat din raport. Uh, European Milk Board a prezentat consecințele acestor eliminări a cotelor în Elveția și se pare că consecințele sunt foarte grave în ceea ce privește plățile făcute către producători. Nu știu dacă Comisia Europeană ar putea face un comentariu pe marginea acestui fapt. Da, mulțumesc. Și acum domnul Rope, Rode, un minut. Uh, da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin la instrumentele existente. Well, for example, when it comes atunci când e vorba de organizația ale producătorilor și contractele obligatorii. Eu unul nu sunt de acord cu îngrijorările manifestate uh, față de aceste instrumente, cum că ele n-ar putea face față viitorului nostru pe piață. Și pot să vă reamintesc că în noua politică agricolă comună există o rețea de siguranță foarte extinsă, există programul de lapte, de unt, um, subvențiile la export care sunt asigurate și așa mai departe. Deci avem nevoie doar de un cadru legal pentru uh, sectorul european al laptelui pentru a ne asigura un loc bun pe piața globală. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când am uh, redactat acest pachet, îngrijorarea noastră principală era cea referitoare la producători și venitul acestora. Iar acum, în raport, nu apare nimic în legătură cu acest venit. Nu știu dacă cei care și-au luat un angajament, au un contract, au intrat într-o organizație, au un venit superior celorlalți. Nu știu dacă observatorul laptelui ne oferă date de această natură sau nu, pentru că nu vorbim aici de organizații doar de dragul de a o face. Ceea ce contează pentru noi este venitul pe care îl oferim până la urmă producătorului. Mulțumesc. Domnul Andriu. Mulțumesc. Trei comentarii foarte succinte. Ah. Eu cred că n-ar trebui să revenim la situația suprareglementării, deci să recompensăm producătorii care nu și-au respectat angajamentele față de cei sau în detrimentul celor care și le respectă. Și așa cum spunea și domnul Dantan, aș dori să știu și eu dacă comisia poate uh, vedea și consecințe pozitive în urma uh, oferirii acestor contracte, deci dacă contractele și obligatorietatea lor a fost uh, una benefică sau nu. Și, de asemenea, pentru viitorul sectorului, ceea ce este important este să știm ce se întâmplă cu regiunile fragile, cu zonele intermediare, ce se va întâmpla cu ele după eliminarea cotelor. Iar referitor la modelul agricol pe care ne-l dorim pentru Uniunea Europeană, cum se va aplica el în aceste regiuni? Mulțumesc. Doamna Ranz. Heranz. Mulțumesc, domnule președinte. După ultimul Consiliu de Agricultură, cred că elementul cel mai important ar fi să avem uh, uh, niște idei foarte clare pentru a ști când se utilizează instrumentele prevăzute în cadrul OCM, care a fost reformată recent, pentru a face față situațiilor de criză. Aceste linii directoare, aceste principii directoare ar trebui să determine mecanisme de prevenire a crizelor și de alertă timpurie și să stabilească niveluri de alertă diferite în funcție de anumiți indicatori stabiliți de statele membre ținând cont, bineînțeles, și de datele oferite de uh, observatorul um, creat pentru acest scop. Cred că instrumentele ar trebui utilizate în acest sens și, deci, uh, nu doar să existe conceptual, să fie utilizate în practică, e vorba aici de măsuri de promovare, de întărirea rolului organizațiilor de producători și așa mai departe. Și cred că ar trebui să includem aici și uh, pierderea uh, marjelor economice ale exploatațiilor agricole. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Rilero. Agradeço a inițiativă da Comissão, mas infelizmente, quando se esperava... Doamna Ribeiro, mă scuzați. Da, mulțumesc, domnule președinte. Așteptam niște măsuri mai concrete pentru producătorii de lapte și, în schimb, primim doar niște date și nimic în plus, fără să se prevadă, de exemplu, un sistem de alertă timpurie pentru regiunile defavorizate. Nu ni s-a prezentat nicio măsură de atenuare pentru această criză, cum ar fi, de exemplu, uh, subvențiile la export, măsuri de redistribuție a producției și așa mai departe. Nu asta așteptau uh, producătorii din regiuni ultraperiferice precum a mea. Pe noi ne îngrijorează anumite intervenții pentru că nu știm ce se va întâmpla până la urmă cu perioada de tranziție și ce măsuri se vor lua pe viitor. Parlamentul ar trebui să aibă o atitudine proactivă pentru a găsi soluții pentru că doar în felul acesta vom stabiliza piețele și vom evita specula. În ceea ce privește pachetul de lapte, acesta nu va înlocui cotele de lapte. Impactul va fi unul foarte mare și acesta nu aduce nici uh, certitudine producătorilor care se confruntă cu situații ciclice pentru că produc absorpția se va centra sau concentra doar în câteva state membre și se va elimina producția de lapte în multe regiuni, uh, lucru care va avea consecințe asupra mediului. Vreau să vă întreb de asemenea dacă Comisia Europeană îi va sprijini pe fermieri pentru a avea lapte de calitate și dacă vor fi protejați. Vă mulțumesc. Domnul Iar. Foarte pe scurt, într-un minut nu putem aborda toată problema lactatelor, de aceea vă rog că la următoarea reuniune din septembrie să mai avem o dată acest subiect pe ordinea de zi. O scurtă observație în legătură cu situația de după 2015. Situația va depinde foarte mult de situația de pe piață de atunci dacă situația pe piața globală va fi bună, atunci și situația abolirii cotelor va fi una nu atât de dramatică. Însă nu putem să rezolvăm toate problemele. În Germania avem multe organizații. În ultimii 10 ani, acele, acestea au plătit un anumit preț, alții au preferat să facă investiții pe viitor, așa că ei vor fi mult mai pregătiți pentru ce se va întâmpla, cei care au făcut investiții în viitor. Așa că nu putem să-i răsplătim pe cei care nu s-au gândit și nu au investit în viitor. Dar, cum spuneam, în septembrie trebuie să discutăm din nou subiectul. Posul Dorfman, bardzo proszę. Mulțumesc, domnul Dorfman. Ich denke, und das ist auch von mir Mulțumesc, domnule președinte. Cred că mai mulți colegi au spus deja că dacă se va ajunge la probleme masive după abolirea cotelor, atunci e clar că acele uh, ferme care sunt micuțe vor avea de suferit și cele care se află în regiuni defavorizate. De deci, aceea în Parlament am avut în mandatul trecut un raport din propria inițiativă și eu am fost raportor pentru acesta. Nu am înțeles foarte bine, vorbeați de un nou raport din propria inițiativă în, în prezentarea dumneavoastră, deci trebuie să facem unul nou sau poate că ar trebui să ne uităm ce apare deja în cel vechi. Cred că Comisia are niște sarcini pe care le-am propus deja în acest raport de inițiativă și pe care trebuie să le rezolve. Eu cred că acolo existau niște propuneri bune care ar putea ajuta astfel încât impactul, mai ales în regiunile cu probleme, să nu fie atât de grav. Mulțumesc! Este pan poseu Rope. Bardzo Domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru acest raport. Este un raport asupra unei chestiuni esențiale, în special pentru acele țări care nu au îndeplinit cerințele referitoare la cotele de lapte. Lituania este una dintre aceste țări. Noi uh, îndeplinim doar 80% din cerințe și știu că sistemul de finanțare este aici important, în special atunci când vorbim despre zonele defavorizate. Colegii spuneau că sistemul de plăți ar trebui și el revizuit pe măsură ce abandonăm sistemul cotelor de lapte. Aș face câteva comentarii și în legătură cu piața exporturilor și uh, o sugestie referitoare la țara noastră vecină, Rusia. E vorba aici de motive politice și asta înseamnă că anumite țări vor avea un surplus de producție foarte mare și poate ar trebui să ne gândim la măsuri specifice pentru aceste țări și care vor afecta și situația din Uniunea Europeană în general. Gracias. En primer lugar, eu quisiera pedirle la Doamna Senrea, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să rog Comisia să Uh, nu vorbească aici doar despre viitor așa la modul abstract. E vorba de viața multor producători de lapte în Uniunea Europeană care este în joc. Pe de altă parte, aș vrea ca mai întâi să evalueze situația producătorilor mici și mijlocii din Elveția după eliminarea cotelor, pentru că nu avem nevoie de uh, Uh, un astfel de idealism, există o situație foarte reală, palpabilă a vecinilor noștri. În al treilea rând, aș vrea să-i ascultați uh, pe uh, cei care sunt reprezentanți ai producătorilor mici și mijlocii și care uh, vă vor spune foarte bine care este situația cu care se confruntă și să nu ascultați doar ceea ce spun uh, Uh, cei care vă fac dumneavoastră pe plac și spun ce vreți să auziți. În al patrulea rând, e nevoie de mecanisme de reglementare a piețelor și a producției, pentru că aceasta este singura garanție de supraviețuire a acestui sector și a zonelor rurale în Europa. Mulțumesc și acum... Uh, ich möchte nur ein... Doamna Haribo. S-au spus foarte mult, așa că voi atinge un singur punct. Mă bucur că acest observator al pieței laptelui funcționează bine. Cred că e foarte important acest punct pentru gestionarea pieței. Însă când vine vorba de gestionarea pieței, trebuie să știm că avem nevoie nu doar de prețuri stabile, ci și prețuri care să acopere, să acopere costurile. Pentru mine, ca fermier, e important ca aceste prețuri să rămână sub prețurile de producție. De aceea aș dori să știu și următoarele. S-a vorbit despre un dispozitiv de siguranță după abolirea cotelor. Pentru anumite ferme acesta este mult prea mic. Eu, ca fermieră în industria laptelui, am urmărit această temă în ultimii 30 de ani și eu am impresia că ceea ce se propune nu va funcționa așa cum a fost prezentat. Mulțumim, spune președintele. Domnul Nicholson. Yes, Chairman, very briefly. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Într-adevăr, eliminarea cotelor va reprezenta o schimbare majoră pentru sectorul lactatelor, volatilitatea va fi în creștere și probabil că piețele vor funcționa mai bine, va exista o atitudine mai profesionistă. Domnul Dorfman are dreptate, ultimul raport pe care l-am avut aici la Parlament făcea o serie de recomandări în legătură cu problemele cu care se confruntă regiunile. Și uh, trebuie să vedem uh, și bârna din ochiul nostru. Uh, vorbeam despre puterea a marilor supermarketuri care hotăresc prețul și care fac ca micii producători să nu mai aibă marja de comercializare. Deci, până la urmă va fi un adevărat dezastru pentru acești mici producători. Și salut uh, prezența observatorului piețelor, însă considerați că există un sistem de alertă timpurie suficient de bun în cadrul acestui observator pentru a ne le arăta la timp în legătură cu pericolele care ne așteaptă, astfel încât să ne întoarcem la poziția pe care o aveam în 2008 sau nu? Doamna Dăncilă, vă rog pe 31 martie 2015 reprezintă un subiect discutat în uh, cadrul Comisiei de Agricultură cu multe îngrijorări în multe state membre. Are în vedere Comisia ca în perioada de criză să existe un mecanism în locul cotelor care să asigure un echilibru între marii producători și piața de desfacere? Buda. Mulțumesc, domnul Buda. Microfon. Spuneam doar că apreciez foarte mult cum dumneavoastră conduceți ședința și faceți acest lucru foarte bine. Uh, vreau să atrag atenția asupra unei chestiuni foarte importante legate de dezechilibrele pe uh, piața laptelui. Într-adevăr, este nevoie de o, o asociere a producătorilor, însă aș vrea să întreb Comisia cum putem lupta, și aici mă refer la cei din România, asupra următoarei situații producătorii din România uh, își vindeau laptele la un moment dat cu 30-35 de eurocenți, pentru că mai apoi în scurt timp să nu mai poată face acest lucru, deoarece acel procesator își cumpăra laptele la 10 eurocenți. Și atunci întreb Comisia, cum este posibil acest lucru? Să fie de vină oare plățile directe pe care le primesc diversele state? Hausling, Mulțumesc. Și acum domnul Hausling. Da, cu siguranță această discuție trebuie să fie continuată, trebuie să vedem exact ce s-a întâmplat în Elveția. Sunt aspecte care neapărat trebuie să intre în dezbaterea noastră. Cred că nu e de ajuns consolidarea producătorilor. Avem tot mai multe concerne, pe de o parte, uh, și pentru mulți fermieri nu există nicio posibilitate să se mute pe o altă piață mai competitivă unde există piețe mai bune, de exemplu în Danemarca pentru, pentru o mare lăptărie. Uh, în ceea ce privește observatorul pieței. La ce ne folosește dacă până la urmă nu se poate acționa? Nu putem trage nici, niște concluzii. Dacă doar stăm și ne uităm ce se întâmplă, nu e bine, așa că e nevoie și de un instrument de monitorizare. Apoi mă întreb de ce e atât de optimistă comisia care spune că pe piețele vor tot crește. Să ne uităm numai puțin ce se întâmplă în Rusia și vom vedea cât de repede se poate schimba situația. Mulțumim. Are, are cuvântul domnul Ferron. Euh, Mulțumesc. Din punct de vedere bugetar și economic, există uh, probleme cu felul în care se percep taxele și în care se evaluează, practic, costurile actuale. Uh, aceasta este o adevărată problemă pentru noi. În al doilea rând, eliminarea cotelor de lapte va duce la o supraproducție și va face ca multe exploatații să ajungă la faliment, în special în Franța. Fiecare stat suveran ar trebui să garanteze un preț minim și în felul acesta să ofere un venit decent agricultorilor noștri. Mulțumesc! Bardzo pani prezydent McGuinness, 90... Mulțumesc! Doamna vicepreședintă McInnes, vă rog. Da. Uh, cred că uh, nu există o unitate, nici măcar la Consiliu, nici aici, în legătură cu eliminarea cotelor de lapte, pentru că, oricum, cotele vor dispărea uh, la anul. Am o întrebare pentru Comisie. Noi, din punctul de vedere al Irlandei, salutăm această măsură pentru că există un potențial de creștere a piețelor. Însă mă întreb dacă avem un mecanism suficient de monitorizare a piețelor și dacă el va fi implementat foarte rapid atunci când va apărea o criză. Pentru că ultima oară când am avut o criză, Comisia pur și simplu n-a făcut nimic, n-a intervenit și asta a însemnat costuri enorme pentru fermieri. Deci vrem să ne asigurăm, dacă ne puteți spune din partea Comisiei, Comisiei că aceste mecanisme vor fi implementate foarte rapid dacă va interveni o criză. Asta ne va asigura mai mult. Am și un alt comentariu, pentru că există și restricții din punct de vedere al mediului și cred că unele state membre vor fi limitate în capacitatea lor de acțiune. Și nu-i vorba aici doar de o chestiune de producători mici sau mari. De multe ori și fermierii mari se confruntă cu uh, probleme destul de mari atunci când e vorba de chestiuni de medii. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum vom da cuvântul uh, domnului uh, director general și pot să vă spun că punctul 9 va fi amânat pentru o altă ședință. Vă rog, vă dau 5 minute la dispoziție, domnule Corte. Yes. Um, it is true that this is... Da, e adevărat că această discuție seamănă foarte bine cu discuția pe care am avut-o cu statele membre și că părerile sunt uh, foarte diferite. Este de asemenea adevărat că nu e puțin lucru că după mai mult de 30 de ani cotele dispar, e o schimbare mare. Și nu pot să liniștesc pe toți cei care sunt îngrijorați. E o decizie care a fost luată, a fost confirmată inclusiv de instituția dumneavoastră. Se va întâmpla și lumea producătorilor de lactate va fi una diferită. Dar previziunile sunt favorabile. Nu avem indicații că se va ajunge la o criză imediată, ci din potrivă. Însă, bineînțeles ce înseamnă o criză e ce înseamnă că nu știi când te va lovi și cum va fi. Ceea ce vă pot spune e că avem instrumente la dispoziție pe organizarea comună a piețelor. Prin intermediul secretariatului aș putea să vă împart și dumneavoastră documentele pe care le avem, le-am dat diferitelor state membre, în care avem un inventar cu ce avem, ce există în regulamente astăzi. Mai sunt multe, dispozitivul de siguranță care, atunci, care intervine pe piață atunci când prețele, prețurile sunt joase. Mai există și posibilități prin care fermierii din zonele defavorizate pot să fie ajutați, de exemplu cei din zonele muntoase prin intermediul programelor de dezvoltare rurală, apoi programele pe plăți directe sunt și ele, uh, se poate recurge și la ele în sectorul lactatelor. Apoi și plățile decuplate pot fi folosite de cei din sectorul lactatelor. Foarte multe dintre aceste opțiuni există și pot fi folosite de statele membre. Principala îngrijorare pare să fie ce va face Comisia pentru a evita o criză. Pot să vă asigur că nu vom sta și ne vom uita până ne lovește criza. Nu, nu așa ceva vom face. Tocmai de aceea există acest observator pe piața laptelui și de aceea ne dorim să avem indicații foarte clare despre ce se întâmplă pe piață și ce se întâmplă și pe piața statelor terțe. Nu ignorăm realitatea înconjurătoare. Ce facem, începând cu sectorul lactatelor? pentru că acesta este cel care îi îngrijorează pe oameni cel mai mult. Lucrăm asupra unor linii directoare, astfel încât să vedem cum vor fi puse în aplicare diferitele instrumente care sunt la dispoziție. Nu e ceva ce putem face într-o săptămână sau peste noapte. Trebuie să ajungem la un concept, să vedem când putem vorbi despre criză, când există o criză. Și aici opiniile sunt divergente. S-a vorbit despre marjele producătorilor, de mai mulți membri au spus asta. E din nou un element important, indicatorii. Colegii mei depun eforturi pentru a stabili niște indicatori astfel încât să putem testa realitatea de pe piață, să ajungem la concluzia că dacă nu se merge în direcția bună, să putem face ceva. Întrebarea următoare e una bună. Să încheie, să încheie prima oară această parte. Facem tot ce putem sub îndrumarea comisarului Cioloș, astfel încât să fim pregătiți. Sunt eforturi uh, foarte mari și mă voi întoarce să mai discutăm despre ele, să vedem și părerile dumneavoastră. Întrebarea, ce vom face când, ce putem face pe timp de criză? Adevărul e că există niște fonduri disponibile sub fondurile pentru criză, în jur de 200 de milioane de euro pe an, care pot fi mobilizate și pentru sectorul lactatelor, dar și pentru alte sectoare. Însă e o sumă limitată de bani. Criza la care se referea doamna McGuinness cred că a costat aproape 900 de milioane de euro. Dar aceștia au fost mobilizați destul de repede, dacă îmi amintesc bine, însă situația poate fi oricând îmbunătățită. Acești 450 de milioane de euro pe an sunt o sumă care nu e numai pentru lapte, pot să fie crize și în alte sectoare. Nu vă pot da astăzi un răspuns foarte clar la toate întrebările, însă vă pot spune că depunem toate eforturile, facem tot ce ne stă în putință sub cadrul de reglementare care, sub care ne încadrăm, astfel încât să ajungem la rezultate bune. Încă câteva secunde, vă rog. A, domnul Danten a avut o întrebare în legătură cu impactul. E greu de spus legate de faptul că se oferă multe contracte. În Franța există, în alte state membre nu există aceste contracte obligatorii. E ceva ce poate să funcționeze bine sau prost, depinde de cum se stabilește. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, nu e ultima oară când vom discuta despre piața lactatelor. Vor exista diferite rapoarte, diferite dezbateri. Știu că toți ne dorim mai mult și vă promit că veți primi mai mult după pauza de vară. Pe moment încheie de acest punct de pe ordinea de zi. Punctul 9 a fost amânat pentru o viitoare reuniune. Punctul 10, recomandările coordonatorilor din, de la reuniunea din această dimineață. Recomandările au fost făcute pe baza notițelor luate de doi oameni, deci nu ar trebui să existe greșeli. Cu toate acestea, punctul 21, 22, 24, 25, 26 2, 1, 2, 5, 2, 6, aceste puncte vor fi amânate. Ne vom întoarce la ele la următoarea reuniune a coordonatorilor pentru că au existat anumite rezerve și neînțelegeri, însă celelalte puncte vor fi considerate ca fiind adoptate de comisie. Coordonatorii au deja rezerve la 2, 1, 2, 2, 2, 42526. Cu aceste excepții, restul recomandărilor sunt adoptate. Asta e ceea ce trebuie să facem acum. Trebuie să adoptăm în mod oficial recomandările coordonatorilor în reuniunea comisiei și acest lucru îl vom face și în viitor. Cam atât pentru reuniunea de astăzi. Următoarea reuniune va avea loc pe 3 septembrie și pe 4 septembrie, în 3 septembrie la ora 9 dimineața. Nu uitați de termenul de depunere a amendamentelor. Doriți să luați cuvântul? Please. Vă rog. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste dans... Mulțumesc. La diverse. Am uh, un comentariu foarte rapid. În momentul în care președintele Comisiei, uh, Jean-Claude Juncker, uh, e pe cale de a alcătui Comisia, unii membri ai Comisiei noastre, am aflat asta în ultima clipă, ne au spus că există o scrisoare dar după părerea mea, e complet nepotrivită, dat fiind modul nostru de funcționare. Deci nu este responsabilitatea noastră să transmitem un astfel de document politic. Nu știu, indiferent de poziția membrilor comisiei noastre, deci nu e normal să vorbim în numele celorlalți pentru a influența uh, alegerea comisarului pentru următorii ani. Nu vom aborda acum această temă. sunt niște considerente individuale, sunt niște opinii individuale ale acestor deputați care au dreptul să o facă. Deci nu vom judeca noi dacă a fost corect sau nu ce au făcut. Deci sunt niște opinii personale. Domnul Nicholson, foarte pe scurt vă rog. Ca una din persoanele respective, vă spun că și aici voi susține ceea ce am transmis în această scrisoare, în acest document. Vicepreședintele acestei comisii nu are cum să-mi spună ce trebuie eu să fac. Deci nu accept eu astfel de critici din partea unui vicepreședinte. O Mulțumesc, domnule președinte. Tot ca acuzat, vreau să-mi spun și eu părerea, sunt europarlamentar și nu las pe nimeni să-mi spună ce fel de păreri trebuie să reprezint. A fost părerea mea, nu a fost părerea coordonatorilor, nici a grupului politic, ci eu stau în, spate, în spatele cuvintelor pe care le-am exprimat și să vedem dacă primim nou comisar. Mówiłem, ale bardzo proszę, bardzo dziękuję, że panowie też to podnieśli. Pan poseł Dorfman. Äh, nur Satz, Herr Vorsitzender. Ich denke, auch wenn der Saal hier... Domnul Dorfman, chiar dacă sala de aici este mică, trebuie să ne gândim la altceva, trebuie să fie locuri suficiente pentru europarlamentari. Astăzi am venit aici și am făcut această experiență neplăcută, cineva se așezase pe locul meu și nu mi-am găsit un alt loc în sală. Cred că, cu tot respectul pentru vizitatori și așa mai departe, trebuie să existe locuri libere, astfel încât fiecare și membrii suplean să aibă loc. Vă mulțumesc. Przepraszam za pewne rzeczy, za złe rozwiązania. Mine îmi pare rău că nu s-au soluționat toate problemele. Așa stau lucrurile, îmi pare rău, însă totuși am reușit să încheiem ordinea de zi, care, după cum știți, era foarte încărcată. 95 de vorbitori am avut astăzi la dezbatere. Astfel a fost ultima noastră ședință. Așa, așa stau lucrurile, luăm act de toate comentariile făcute. Vă mulțumesc tuturor și le mulțumesc și uh, interpreților pentru timpul în plus pe care ni l-au acordat. Vă urăm tuturor o vacanță plăcută după niște lucrări atât de dificile. Mă bucur să văd că ați fost cu toții atât de activi astăzi. Vom vedea și pe viitor cum stau lucrurile. Domnule Dez, doriți să interveniți? Foarte pe scurt, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această ședință sub noua conducere. Suntem convinși că veți fi un bun președinte al comisiei noastre. Bardzo